Uh, so good afternoon, everybody. Um... Bună ziua! Bine ați venit la întâlnirea noastră de azi după amiază. Salut și pe cei care se uită la noi uh, pe internet. Uh, cei care n-ați participat până acum la întâlnirea noastră, poate că o să fiți bucuroși să aflați că noua ediție a newsletterului este disponibilă, inclusiv în versiunea online. și veți uh, găsi un rezumat uh, al tuturor uh, rapoartelor unde negocierile sunt în curs pentru un acord în primă lectură. În ce privește ordinea de zi din această după-amiază, sunt doar avize ale comisiei noastre, însă toate sunt deosebit de importante. Mai întâi, un aviz în ce privește uh, instrumentul cu privire la achizițiile publice și accesul partenerilor din țările terțe la procedurile um, de achiziții publice. Da, vorbim despre un uh, acces simetric. Sperăm să fie simetric. Domnul Engel este raportorul nostru și cum nu poate să fie prezent, doamna va fi înlocuit. Doamna Veller este raportor din urmă pentru grupul socialiștilor, domnul Lockegard pentru grupul ALDE și doamna McClarkin pentru grupul ECR. Dar având în vedere faptul că nici dumneavoastră nu este în sală, poate că am să vorbesc eu. Am să le rog pe Andrew Schwab să deschidă discuțiile. și să ne spună uh, care va fi următoarea fază cu acest proiect de aviz. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uh, avizul nostru pentru Comisia INTA se referă la accesul uh, la piață și are un istoric legat de faptul că pozițiile politice uh, cu privire la modul în care ar trebui să-și imagineze Europa politică, comercială pe viitor. Și există două școli de gândire, în principiu. Unii care spun că trebuie să păstrăm deschise piețele de pe, din lume, pentru că noi, în Uniunea Europeană, suntem foarte orientați spre export și avem cel mai mare interes pentru ca piețele internaționale să rămână deschise. Există și cealaltă școală de gândire care uh, spune că ar trebui să introducem în Europa mecanisme pentru ca celelalte puteri comerciale, ale căror piețe nu sunt complet deschise, să, fie, să se vadă obligate să înlăture și ele ultimele bariere comerciale sau multe alte bariere. Și în acest Parlament va avea loc o dezbatere foarte interesantă și trebuie, rămâne de văzut care dintre cele două școli va câștiga sau la ce compromis se poate ajunge. Eu pot doar să vă spun că colegul și prietenul meu, Frank Engel, am discutat de multe ori despre acest subiect. El nu poate să fie, din păcate, astăzi aici și de aceea am să încerc să vă prezint uh, uh, ideile sale, cel puțin din punct de vedere procedural. Um, pentru că există în continuare nevoie de discuții. Um, comisia noastră este comisia asociată cu comisia INTA în conformitate cu articolul 50, însă avem relativ puține competențe în acest dosar. E vorba mai ales de articolul 6, aliniatul 7, care se referă la notificare și la formulare standard uh, Uh, ale unor uh, derogări care se referă la ofertanți furnizori care vin din alte părți decât Uniunea Europeană. De asemenea, uh, ne referim și la procedura comisiilor sau procedura comitetului. Există o decizie a Consiliului conform căreia trebuie să, căreia trebuie să se procedeze și de asemenea, avem directiva care se referă la uh, chestiunile sectoriale, unde, uh, de asemenea, trebuie să ținem cont de dispozițiile acesteia. Ne referim, uh, avem competențe și în ceea ce privește ofertele cu valoare foarte redusă, apoi articolul 18, confidențialitate, articolul 19 și colegul uh, meu și cu mine am discutat de multe ori și considerăm că comisia noastră ar fi putut să primească mai multe competențe, dar este vorba de un regulament care este reprezentat uh, și de domnul uh, Barnier și de domnul de Cucht și deci politica comercială pare a fi uh, mai importantă și uh, trebuie să încercăm să ne restrângem la competențele pe care le-am uh, primit, pentru că se pare că dacă încercăm să obținem mai mult, nu vom avea mare succes uh, în uh, cu discuțiile cu Comisia INTA. Și poate că articolul 3 ar fi trebuit să facă obiectul competenței uh, uh, partajate, pentru că e vorba de serviciile care intră în uh, um, această, în uh, acoperirea acestui instrument. Și, deci, acesta despre competențe. Și acum, în ceea ce privește propunerea în sine. În momentul de față, doar 0,08 din PIB-ul european se uh, comercializează pe piețele globale. Care este cauza acestei cote foarte reduse de piață? Ofertanții externi nu au acces la achizițiile, la procedurile de achizițiile publice uh, din Uniunea Europeană. Și de aceea uh, acest obstacol trebuie uh, abordat. Uh, el arată dezechilibrele care există între piața europeană și piața globală în ceea ce privește um, piețele achizițiilor publice și de aceea considerăm că um, există un foarte mare potențial în deschiderea mai bună a piețelor țărilor terțe pentru întreprinderile europene. Și pentru a elimina această uh, discrepanță între piața Uniunii Europene, pe de-o parte, și uh, piețele din țările terțe, pe de altă parte, instrumentul prezentat de comisie poate să contribuie la îmbunătățirea situa situației, dacă îl și îmbunătățim, și de a, să atingem acest obiectiv uh, sau cel puțin să pășim cu un pas mai aproape de um, această situație, de o situație mai echitabilă. În orice caz, colegul meu își dorește ca acest text să nu rămână un tigru fără dinți, ci să fie un instrument care să fie eficace și să, fie, uh, să poată fi aplicat fără a aduce efecte colaterale care să uh, dezavantajeze economia europeană. Și există diverse dificultăți pe care le văd diverse părți interesate în Europa și de aceea uh, aștept cu mare plăcere uh, discuția cu colegii și cu Comisia Europeană și să vedem care ar fi calea cea mai bună de urmat pe viitor. Mulțumesc! Thank you very much, Andrew Schwab. Um... Mulțumesc, Andrew Schwab, doamna Barbara Weiler. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție observația dumneavoastră inițială și v-am uh, întrerupt atunci când ați spus că e vorba de bunuri care vin în Uniunea Europeană sau ar trebui să vină în Uniunea Europeană. Eu cred că e vorba despre altceva, așa nume, de bunurile europene care sunt uh, exportate sau ar trebui să fie exportate în țări terțe. Pentru că, așa cum a spus și Andreea Șva, piețele noastre sunt relativ deschise și, indiferent cum va evolua Europa în următorii 5 și până la 10 ani, indiferent uh, cum uh, va evolua criza economică, dacă ea va dispărea sau se va profunda, um, noi nu ne vom închide din nou piețele. Acesta ar fi un pas absolut absurd. Nu ar fi în interesul Uniunii Europene și nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere politic ar fi, nu ar fi absolut deloc logic. Deci noi vom rămâne în continuare deschiși, așa cum am fost și până acum, și sigur că trebuie să ne gândim cum putem să schimbăm uh, uh, situația aceasta de dezechilibru. Și pentru mine e foarte important și cred că și pentru, pentru oamenii din Europa e foarte important să spunem că nu e vorba de țările în curs de dezvoltare. Pentru că atunci când discut acasă cu cetățenii obișnuiți, deci nu cu experți sau economiști, uh, reacția este, bun, vrem să ne folosim noi uh, puterea tehnologică, avansul tehnologic ca să um, umplem piețele uh, țărilor în curs de dezvoltare? Nu. Ar trebui să spunem foarte clar că e vorba de o relație comercială la nivel de egalitate cu state industrializate ca America, Canada, Japonia, care sunt din punct de vedere tehnologic la același nivel cu Uniunea Europeană. Nu e vorba de țările cele mai sărace din Africa sau din, de pe alte continente. Deci, această clarificare e foarte importantă și un alt punct la care sper să ne spună Comisia mai multe informații este următorul. Nu mi-e foarte clar, am senzația că există o oarecare contradicție cu um, acordurile care uh, există deja. Deci e vorba de acorduri de achiziții guvernamentale. Nu există o marjă suficientă în cadrul acestora sau niște instrumente pentru a permite deschiderea pieței uh, țărilor terțe bogate să, să convingem aceste țări să-și deschidă mai bine piețele, să îmbunătățim situația. Nu putem face acest lucru cu instrumentele existente. Sau, dacă ne gândim la America, care este întotdeauna numită ca prima țară în acest context, oare nu e prea târziu să discutăm aceste lucruri pentru că tocmai um, încercăm să negociem un acord de liber schimb cu America un acord de liber schimb, din punctul meu de vedere, ar trebui să conțină și dispoziții cu privire la echilibrul uh, comercial bilateral, pentru că dacă nu, n-are rost să negociem liberul schimb. Deci nu s-ar rezolva uh, aceste probleme dacă Comisia cu mare zel, așa cum am auzit eu, și Consiliul cu și mai mare zel se ocupă de acest uh, acord de liber schimb. Apoi aș dori să știu Uh, unde se trage linia uh, către statele de dezvoltare? Poate că e dincolo de pagina 333 până unde am citit eu, dar aș vrea să știu uh, uh, care sunt indicatorii pe care îi vom lua în considerare și încă o observație punctele pe care le uh, discutăm împreună cu Comisia INTA, domnule Schwab, e corect ce ați uh, enumerat, aș, a sublinia, aș sublinia mai ales un punct unde sunt destul de mândră că noi împreună am reușit să ne impunem în cele două legi cu privire la achiziții, și anume articolul 7, uh, oferte neobișnuit descăzute. Am auzit că în relațiile cu Rusia și cu alte țări există deja astfel de dispoziții, pentru că aici sunt niște uh, subvenții, uh, niște ajutoare de stat uh, ascunse, uh, mascate și e clar că uh, țările bogate, cum ar fi Japonia, America, um, acordă ajutoare uh, de stat. Și acest lucru s-ar putea să afecteze și aceste oferte neobișnuit de uh, scăzute. Ele ar putea să facă parte din ajutoarele de stat uh, mascate. Deci acest punct e important. Și o ultimă observație de natură procedurală. Uh, e clar că noi avem destul de puține competențe și nu avem foarte multe competențe partajate, dar dezbaterea este atât de importantă pentru că e un teren nou și pentru că vrem să facem ceva pentru industria europeană și industria europeană nici măcar nu vrea această lege. Deci, ă, trebuie să purtăm o dezbatere ă, de principiu și cred că e foarte bine Uh, să ne implicăm mai puternic. Nu din punct de vedere formal, nu mai e posibil, dar cel puțin la nivel informal um, să ne putem implica mai mult în munca uh, Comisiei uh, INTA atunci când se organizează audieri. S-a făcut deja o audiere și eu am fost acolo, dar subiectul este atât de complex încât cred că se vor mai organiza audieri cu experți și chiar dacă nu participăm oficial, măcar să fim invitați neoficial, echipa de raportori din umbră, pentru a putea primi și noi toate informațiile din uh, interior. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Uh, Mr. Mulțumesc! Domnul Ochegard, Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu domnul Schwab în sensul că există două școli diferite aici. Și nu cred că cineva se îndoiește căreia îi aparțin eu. Vreau să spun de la început cu... Sunt de acord cu faptul că trebuie să avem o situație simetrică. Companiile europene trebuie să aibă acces la piețele uh, partenerilor noștri, așa cum și ei au acces la pietrele noastre. Însă eu sunt un propovăduitor al liberei, uh, liberului schimb, a deschiderii piețelor. Și noi, ca și grup, nu credem că ar fi bine că uh, să excludem operatori economici de pe piața europeană în ideea că apoi uh, țările respective se vor simți obligate să ne dea nou mai mult acces. Nu, credem că vom obține exact efectul contrar. Și dacă ne vom închide piețele, acest lucru va avea drept consecință o creștere a povarei fiscale pentru companiile europene, o creștere a costurilor în general. Și mai rămâne și un alt aspect, cel uh, pe care nimeni nu l-a pomenit până acum, uh, Dovezile. O analiză bazată pe dovezi. De altfel, uh, propunerea comisiei a fost uh, criticată tocmai din acest motiv, că și ei înșiși recunosc că nu au suficiente dovezi uh, care să arate că trebuie să se schimbe atitudinea și politica. Eu cred că ar trebui să ținem cont de această poziție a Comisiei. Eu cred că majoritatea partenerilor comerciali, precum China sau India, într-adevăr, nu și-au deschis foarte mult uh, piețele uh, și nu permit un acces uh, prea lărgit la achizițiile publice, dar totuși un acces există și atunci când ni se spune că există un mare dezechilibru, aștept să am cifre, dovezi. Deci haideți să o luăm de aici să cerem să fie efectuat un studiu serios. Și există un alt risc să uh, aducem o lovitură uh, unei dintre principalele realizări a um, Uniunii Europene, piața internă. Deci eu nu cred că va exista vreo pârghie uh, um, sau un efect benefic al aplicării acestei noi politici. Închipuiți-vă ce înseamnă să excludem de la participare la achizițiile publice uh, companii din țări unde nu există un efect simetric de deschidere a piețelor. Eu cred că, în plus, nu putem să ne bazăm pe autoritățile locale. Acestea, de multe ori, duc lipsă de competență. Eu cred că ar trebui să analizăm mai în profunzime propunerea Comisiei care se bazează de fapt pe propunerea de Gucht la articolul 7. Eu cred că ar trebui să solicităm comisiei, cum spuneam, un studiu de impact cu um, mai multe detalii, cu mai multe dovezi. Imaginați-vă o situație în care uh, se începe o discuție pentru înlăturarea obstacolelor comerciale și non-comerciale și în același timp, în baza articolului 6, undeva în Danemarca, autoritățile locale resping participarea unei companii din țară cu care tocmai se negociază o mai mare deschidere a piețelor. Și atunci, adresez întrebarea Comisiei, cum crezi dumneavoastră că vor funcționa uh, negocierile pe viitor dacă acest text intră în vigoare? Sper că Acum vom uh, începe niște discuții în care să discutăm la modul foarte serios despre felul în care putem să folosim instrumentele deja existente pentru a permite o bună funcționare a pieței interne. Mulțumesc! Poate că îl va șoca pe antevorbitorul meu, dar sunt aproape de acord uh, cu dânsul, în afară de un singur uh, lucru, și anume eu ar trebui să respingem complet acest regulament pentru că este instrumentul greșit nu putem să facem politică comercială prin uh, achizițiile uh, publice. Nu e instrumentul potrivit. Într sigur, trebuie să ne asigurăm că nu sunt uh, oferte la prețuri de dumping și trebuie să ne asigurăm că procedura de achiziții publice este cât mai deschisă, dar deja aici încep greșelile. Analiza este greșită și dacă vedem statisticile Comisiei Europene, vedem că în achizițiile publice doar 1,6% dintre oferte sunt transfrontaliere și uh, dacă numărăm și filialele, uh, atunci ajungem la 15%. Deci, pe hârtie, achizițiile publice uh, sunt, sunt deschise, dar, de fapt, în realitate, e vorba de o piață foarte limitată și nu putem să facem politică comercială aici. Și la articolul 6 aveți dreptate. De foarte multe ori, micii uh, Ehm, micile autorități locale sunt eh, cu totul supra-solicitate atunci când eh, trebuie să aplice aceste dispoziții în spiritul eh, politicii comerciale. Le cerem să facă niște lucruri la care nu se pricep și până la urmă nu facem decât să facem lucrurile mai scumpe, mai birocratice și Eh, cu toate că s-a anunțat eh, odată cu revizuirea directivei că trebuie să fie folosiți mai bine banii, să eficientizăm lucrurile, cred că vom obține exact eh, situația inversă. pentru că în, unele, domenii, în unele domenii nici măcar nu se vor putea respecta condițiile referitoare la ofertele alternative. Deci, cred că ar trebui să uh, respingem acest regulament, îmi cer scuze că spun tot timpul directivă, mi-e mai rău că e un regulament, trebuie să-l respingem și cred că problematica se dovedește din nou și din nou că atunci când ajunge uh, până la momentul la care ajunge un astfel de proiect pe masa Parlamentului, Parlamentul nu mai reușește să se unească și să respingă proiectul. Deci uh, la Consiliu trebuie să se schimbe ceva. Doamna McClark nu este aici. Dumneavoastră o reprezentați pe doamna McClark? Vă rog, domnul Bilan. Da, vorbesc în numele doamnei McClark. Astăzi începem discuții importante aici la IMCO în ceea ce privește accesul uh, bunurilor și uh, Uh, serviciilor din țările terțe și procedură de achiziții publice. Doamna McClark a participat la mai multe dezbateri ce privește comerțul internațional și această dezbatere nu este una simplă de purtat, așa cum s-a spus aici. Dezbaterea este importantă. Achizițiile publice aici, în Europeană, reprezintă aproximativ 19% din PIB iar în condițiile destul de grele economice prin care trece Europa, trebuie să găsim și mai bun raport între investiții și uh, venituri pentru aceste contracte. Doamna McClark consideră că propunerea Comisiei în starea sa actuală nu răspunde acestor provocări. Dacă un european nu deschide piețele sale către uh, de achiziții publice pentru țările terce, terțe, atunci, până la urmă, contribuabilul european va fi cel defavorizat, însă există părți din propunere pertinente, cu deosebire pentru Comisia IMCO, și în acest sens s-au depus niște amendamente E bine, articolul 6 permite autorităților individuale de contractare și entităților din statele membre să ceară Comisiei să excludă bunuri și servicii care nu sunt acoperite de angajamentele naționale de acces uh, pe piețe, în condițiile în care acestea reprezintă mai mult de 50% din bunurile și serviciile care sunt acoperite de licitație. Nu numai că va fi greu să calculăm aceste cifre, însă această propunere poate să aibă un efect negativ asupra firmelor europene care furnizează uh, pentru țările terțe sau care sunt implicate în lanțul de aprovizionare în legătură cu țările terțe. Nu putem să fim de acord cu o legislație care, până la urmă, afectează țesutul industrial european și care nu ține seama de complexitatea inerentă lanțurilor de aprovizionare. De asemenea, efecte pe termen lung, cum ar fi cele supra pieței unice. Dacă excludem uh, firmele din țările terțe care pot să vină cu produse bune, la prețuri bune, în aceste proceduri de licitație publice, atunci piața unică pierde din competitivitate în ansamblul său și asta poate să ducă la sporirea costurilor contractuale și nu uh, le permite consumatorilor, contribuabililor să aibă cele mai bune produse, și cele mai bune prețuri. Așadar, mai ales dacă este vorba să ne reamintim de contextul de criză prin care trecem. Trebuie să ne punem întrebarea și întrebarea Comisiei ce se va întâmpla cu piața internă în condițiile în care se pregătesc mai multe pachete legislative pe același subiect. Deci, asta, bineînțeles, în condițiile în care Parlamentul trebuie să vorbească cu un singur glas și nu știm în ce măsură angajamentele internaționale sunt preponderente față de nevoile pieței unice. Doamna McClark subliniază și amendamentele care au fost deja depuse pe marginea directivei, regulamentului, mă scuzați, utilități și am putea să ne inspirăm de acolo. Această propunere se bazează pe niște premize care pot fi supus semnul întrebării. Este oare piața achizițiilor publice la fel de deschisă cum ni se sugerează? Țările terțe nu câștigă foarte multe contracte în Uniunea Europeană, pe când Uniunea Europeană, prin firmele sale, câștigă destul de multe contracte pe piețele terțe, mai ales, să zicem, în țări cum este China. Comisia Europeană trebuie să vină cu date economice solide și dovezi înainte de a promova o astfel de propunere controversată care cu siguranță ar afecta mult relațiile bilaterale comerciale ale Uniunii Europene cu țările terțe. Doamna McClark încearcă să vă atrag atenția asupra acestor puncte de vedere ale sale și să nu uităm că Uniunea Europeană se, este un pionier în uh, ce privește comerțul liber, deschis. N-am dorit regrese în acest sens și așteaptă, bineînțeles, cu nerăbdare discuțiile care se vor desfășura în următoarele luni. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mai dorește cineva să comenteze? Doamna Staller, cred că este singura care nu a vorbit. Bun, aș putea eu să fac poate câteva comentarii așa, din poziția președintelui și m-aș referi la cele spuse de antevorbitor. Există o serie întrebări deschise, întrebări care au fost adresate totuși în mod direct și care merită să fie și uh, să găsească și un răspuns din perspectiva președinției Comisiei. În primul rând, aș atrage atenția Comisiei asupra unui aspect și anume că de când s-a publicat această propunere, suntem pe cale de a avea negocieri bilaterale comerciale cu Japonia și cu Statele Unite. Este vorba de piețe de achiziții publice substanțiale la care noi uh, nu am avut acces până acum. Și, după părerea mea, cu această propunere am putea, adică am afecta direct firmele de ambele părți în condițiile în care suntem pe care de negocia niște acorduri foarte importante. N-ar fi prea înțelept din punct de vedere al negocierilor. Avem uh, reprezentanți de la directoratele generale de resort de la Comisie. Două, aș dori să ne explice acestea cum pot să reconcilieze acuzația de protecționism care ar putea fi adusă. În orice caz, această propunere nu cred că are șanse de a fi adoptată în forma sa actuală, ă, așa după cum simt eu că bate vântul de la statele membre și n-aș vrea ca onorata comisie să ne facă și pe noi să pierdem timpul la IMCO. Deci cum dorește astfel Comisia să continue negocieri atât de importante cu acești doi parteneri comerciali absolut esențiali în condițiile în care vine cu astfel de propunere? Deci cum vor evolua negocierile aceste condiții? Un al doilea aspect important pentru noi, pentru IMCO, se leagă de directiva achiziții publice și um, ne vom concentra pe ea pentru că o cunoaștem foarte bine. Am discutat cu domnul Barnier și vreau să spun că pe aici, pe colo, suntem de acord. El mi-a spus un lucru și anume că în acest moment statele membre sunt pe cale de a-și adopta propriile politici, mod neoficial, pentru a-și proteja propriile e, piețe. Și Știm bine că au existat niște cazuri semnalate de comportament neloial în ce privește activitățile comerciale și așa mai departe. Eu nu știu dacă avem date și studii de impact sau altfel de studii care să ne arate că avem de face aici cu adevărată problemă. Cei trei colegi care au vorbit s-au arătat și ei la fel de sceptici față de valoarea acest, acestei propuneri. Nu avem date economice care să susțină un astfel de scenariu. Dar mai este o probleme, problemă. Comisia trebuie să se asigure că există conformitate și respectare a regulilor în materie de achiziții publice, pentru că există o clauză de reciprocitate în directiva utilități, acolo avem niște praguri, foarte asemănătoare cu cele care ni se propun aici, până la urmă. Deci cred că ar fi de mare ajutor dacă Comisia ar putea să ne explice ce problemă încearcă să rezolve cu acest instrument suplimentar în ceea ce privește uh, aplicarea neco incoerentă, necoerentă a uh, directivei achiziții publice, pentru că noi dorim o adevărată valoare adăugată. De aceea, șeficisul meu mi-l păstrez și nu știu, sunt colegi care poate sunt mai entuziaști, dar e datoria mea să pun aceste întrebări și aș dori să am și răspunsuri din partea comisiei. Iată, am făcut turul uh, contribuțiilor de la comisia noastră, uh, întâmpind pe reprezentanții DG Markt și pe reprezentantul DG Trade. Deci vă dau cuvântul comisia. Cine dorește să înceapă? Mulțumesc, domnule președinte. Reprezint DG Trade pentru cei care nu mă cunosc. Mă numesc Jensen și aș vorbi anumite aspecte, iar colegul de la DG Mark va aborda mai ales articolul 6 Aș răspunde la primele întrebări puse de doamna Weiler. Dacă avem instrumente în ce privește ce privește GPA, acordurile de achiziții guvernamentale, într-adevăr, am avut negocieri la sfârșitul anului trecut cu aceste aspecte și, de fapt, acum ne dorim ceva mai mult decât ce s-a obținut cu GPA. Am avut discuții îndelungate, vă amintiți, pe acest subiect. A durat mult să ajungem la o concluzie. Deci, ce se întâmplă acum? Uh, pentru că multă lume uh, își pune întrebarea aceasta, ce problemă încercăm noi să rezolvăm? Care este situația la ora actuală? avem deci, de fapt cel puțin două grupuri de probleme, pentru că într-adevăr există două școli de gândire, ba chiar trei școli de gândire și în aceste condiții Comisia a încercat să ajungă la un echilibru. Consultările au avut loc, vă amintiți, în 2010. Pe de o parte, aveam pe cei care spuneau că e nevoie de o adevărată revoluție și să închidem tot ce nu a fost deja închis și să deschidem numai pentru anumite țări care oferă acces reciproc. Asta era o filozofie la comisie, iar și în alte părți alții care spuneau nu umblați deloc la dispozitiv, stați pe loc. În caz contrar, dăunăm negocierilor în curs. Iar noi am încercat o cale de mijloc, în sensul că avem o poziție deci, de mijloc, spunându-vă că nimeni nu are o deschidere uh, din principiu a piețelor de iure. Deci nicio țară nu are un astfel de regim. Vreau să vă amintesc acest lucru. Unii spun că transmitem pro, uh, semnale protecționiste partenerilor noștri comerciali. Vreau să vă spun că de fapt, niciunul dintre partenerii noștri majori comerciali, nici americani, nici, nici japonezii, nu s-au plâns de această propunere. Bineînțeles că dacă este să vorbim despre negocieri, aceste țări și-ar dori ca noi să avem mai puține pârghi la dispoziție, însă este greu ca aceste țări să critique în condițiile în care nu pot să invoce principiul că ele însele ar fi cumva deschise, piața lor ar fi deschisă din principiu. Deci este foarte greu să vii să critici pe celălalt când tu însuți ai piața relativ închisă. Așadar, vreau să vă spun că în acest exercițiu de negocieri, în niciun moment, nici japonezii și nici americanii nu s-au îngrijorat și nu s-au plâns cum că asta ar perturba negocierile. Am auzit aici că avem diferențe între statele membre, da, probabil că ei ar fi destul de mulțumiți dacă noi am avea mai puține marje de manevră, așa cum avem acum, dar nu așa stau lucrurile. Una dintre principalele obiective și elemente din uh, această propunere se referă la faptul că tot ce apare în acordurile de liber schimb sau alte acorduri internaționale sunt menținute, aceste angajamente sunt menținute, consfințite, confirmate în această propunere. Iată mesajul esențial, mai ales uh, instrumentul centralizat care spune că dorim un acces, nu dorim să închidem, dar să fie un acces negociat. Există mai multe etape, iar această opțiune de care am vorbit este numai în ultim recurs, articole 8 și 10, după ce am constatat că rezista discriminări persistente și după ce negocie, părții nego care negociază i s-au oferit soluții și după ce s-a ajuns în impas. Deci atunci, de-abia atunci sunt măsuri restrictive puse în mișcare. Deci vedeți că avem aceste angajamente și articolul 6 nu se referă la nivelul la, la aceste restricții. În ceea ce privește poziția Statelor Unite, am pierdut oare trenul? Nu cred că am pierdut niciun tren, pentru că numai ce ne-am apucat de negocieri, de-abia am primit mandatul în vară pentru negocierile cu americanii, și ieri chiar am avut loc o discuție, însă, din păcate, partenerii noștri comerciali consideră că piața noastră este deschisă așa din start și este clar că anumite studii care sunt făcute uită un lucru și anume că avem o schemă de fonduri de investiții foarte atrăgătoare aici în Europa. Avem foarte multe filiale care se deschid în Europa și care nici măcar nu apar în, în statistici. Deci este clar că trebu- trebuie să se știe că se poate investi ușor în Europa. Așa este, așa este cazul. Deci nu cred că se poate vorbi despre restricții. Nu cred că am pierdut niciun fel de tren era pur și simplu ocazia de a arăta că această deschidere a noastră nu trebuie să fie luată așa ca pe ceva de la sine înțeles. Vrem să menținem piața deschisă, dar să ne asigurăm că firmele noastre au și ele la rândul o asemenea oportunități pe celelalte piețe în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, unde se trage linia în acest moment din punct de vedere juridic cu acele țări mai puțin dezvoltate uh, acolo bunurile și serviciile sunt acoperite, deci există acces, în sensul că acest instrument nu se aplică și pentru aceste țări mai puțin dezvoltate, din start ele au acces. Dar când e vorba de economiile emergente, asta este cu totul altă mâncare de pește. O să vedem ce facem cu China, cu India, cu țări de acest gen, ce oportunități există, trebuie să vedem pentru că vedem ce în ce mai mult, în mai multe sectoare, o situație care de fapt este legată și de calendarul acestei propuneri, în sensul că nu ne dorim ca să existe efecte nedorite asupra fibrelor noastre europene în timpuri de restriște bugetară. Așadar, asta se reflectă încă o dată în această deschidere a noastră, iar articolul 6 există o, o opțiune, nu o obligație și nu are niciun fel de impact bugetar. Cel mai important este ca cei care doresc să facă aceste investiții să vină la noi și să aibă această posibilitate. Și cealaltă parte a ecuației este ce se întâmplă cu întreprinderile noastre care văd, văd că bugetele publice se reduc, uh, și pentru sectoarele pentru care autoritățile publice sunt singurul uh, client sau clientul major, își văd activitatea scăzând foarte tare în Europa. Le putem oferi oportunități în străinătate acum când încearcă să găsească modalități de a-și menține uh, angajații și oportunitățile pe care le au. Dat fiind faptul că oportunitățile scad în Europa, credem că răspunsul este da și credem că acesta este instrumentul uh, prin care putem să le dăm oportunități în străinătate. Cred că am reușit să abordez uh, câteva dintre uh, temele de bază care au fost uh, ridicate în discuție și am să dau cuvântul colegului meu care să se refere la întrebările adresate la articolul 6. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să insist asupra câteva aspecte pe care colegul meu nu le-a abordat. Atunci când vedem cum a fost conceput proiectul de regulament, vă dați seama că este o bază pentru a confirma deschiderea piețelor. Și deschiderea este totală pentru toate piețele, um, mă scuzați, pentru toate achizițiile publice sub 5 milioane de euro. Și dacă vă uitați articolul 6, unde se stipulează condițiile în baza cărora se poate respinge o ofertă, acestea sunt deosebit de explicite. E vorba despre un acord semnat cu o țară parteneră. Țara parteneră este pe deplin conștientă de această rezervă, deci nu poate să fie mirată de faptul că cu tare sau cu tare produs sau ofertă au fost respinse. Și apoi există și acest test în ce privește reciprocitatea substanțială. Deci nu numai în ce privește uh, uh, textele, ci și uh, ce se face în practică. Deci eu cred că acum furnizăm o securitate suplimentară, astfel încât atunci când o autoritate contractantă dorește să respingă o ofertă, știe foarte bine care sunt uh, condițiile de uh, îndeplinit. Și autoritatea care conferă, care declară care este oferta câștigătoare, are competențe în ce privește negocierile. Eu cred că articolul 6 trebuie văzut ca un complement față de articolele 8 și 10, căci Datorită notificărilor pe care le-am primit în temeiul articolului 6, comisia poate să-și facă o idee și după două sau trei notificări, comisia poate să își dea seama că uh, ar fi cazul să se uh, declanșeze dispozitivul centralizat, menționat la articolele 8 și 10. Deci este o vedere de ansamblu, nu puteți să uh, discutați în mod separat de cele două articole, de 6 și de 8 și 10. Trebuie să vedeți propunerea în ansamblul său. Cred de asemenea că dacă comisarul Barnier a menționat nevoia de a lua măsuri, se datorează faptului că propriile sale servicii sunt implicate în uh, negocierile și revizuirile acordurilor în ce privește achizițiile publice. S-a constatat așadar că trebuia să uh, um, redeschidem negocierile. Așa cum v-am mai spus, unii dintre interlocutorii noștri consideră de la sine înțeles faptul că vor avea acces pe piețele uh, europene. Și atunci, când negociem un acord mai extins, Europa, când vrea să aibă acces la piețele din țările terțe, uh, trebuie să compenseze acest lucru într-un alt domeniu, într-un alt capitol din acordul de liber schimb. Este un element de dreptul fundamental pe care trebuie să-l înțelegem. Dacă partenerii noștri consideră că, de facto, piața europeană este deschisă pentru companiile lor, atunci ce interes au să își deschidă propriile piețe? Dacă tot vrem să obținem ceva în domeniul accesului la achizițiile publice din alte state, atunci trebuie să ne schimbăm și noi atitudinea. Eu nu am asistat la conversația cu domnul comisar Barnier, însă cred că acesta este contextul de care trebuie să ținem cont, un context care depășește proiectul de uh, uh, directivă. Să fim conștienți de faptul că avem nevoie de uh, o nouă pârghie în negocierile acordurilor de liber schimb. Vă mulțumesc, domnule președinte. vă rog frumos să-mi răspundeți la întrebare. Apropo de felul în care sunt puse în aplicare uh, dispozițiile directivei deja în vigoare despre reciprocitate și accesul la um, achizițiile publice. Și era un factor important. Și poate puteți să răspundeți și la ce a spus domnul Lökegaard, și anume de ce studiul de impact a ajuns la concluzia că dovezile sunt insuficiente. În ce privește studiul de impact, Comisia, în toate documentele pe care le-a publicat, inclusiv în anexe, a arătat uh, că s-au depus eforturi, s-a explicat metodologia, s-au dat cifre, deci în anexe, ca să nu um, copleșim cititorul cu cifre. Deci, în baza elementelor disponibile, am făcut estimări și ne-am bazat pe niște ipoteze care transpar din text, dar suntem aici într-un domeniu unde datele nu sunt disponibile. De exemplu, în ce privește articolele 58 și 59 din directiva, așa numită directiva sector, nu avem niciun fel de uh, uh follow-up al funcționării dispozitivului. Uneori, Ni se trimite întrebări în sensul în ce măsură putem să folosim acest dispozitiv sau dacă avem uh, uh, ocazia să-l folosim. Deci nu avem cifre care să ne permite să evaluăm volumul um, achizițiilor care folosesc acest instrument. Însă este singurul temei juridic pentru uh, uh autoritatea de adjudecare Uh, pentru a putea respinge o ofertă. Deci, Comisia nu dispune de informații ce privește folosirea reală a acestui dispozitiv, însă ni s-a dat de înțeles că există o nevoie de a furniza explicații suplimentare despre felul în care el poate să fie folosit. Deci, cu toată modestia, noi am inclus în studiul de impact toate informațiile de care dispuneam Însă am recunoscut uh, și că existau lacune și anume că nu aveam date, nu aveam statistici care să ne permită să verificăm ipotezele noastre. Can I just add one, one quick point on, on the impact assessment? Because I think... Pot să mai adaug ceva în ce privește studiul de impact, pentru că că a fost uh, o neînțelegere la mijloc. La comisie, în studiul de impact, existau două pasaje la care cred că ați făcut trimitere. Unul dintre ele vorbea despre nevoia de ameliorări. În versiunea finală a studiului de impact am inclus toate observațiile uh, Consiliului care s-a ocupat uh, de uh, studiul de impact, dar nu avem posibilitatea să revenim a treia oară în fața acestui Consiliu. Deci, în măsura posibilului, noi am încercat să ne ocupăm de principalele motive de îngrijorare din uh, avizul final al acestui board, al acestui Consiliu. Așa stau lucrurile. Versiunea finală a studiului de impact nu este cea care a fost supusă atenției acestui board, ci uh, cea pe care v-a trimis-o dumneavoastră, care includea și ultimele comentarii. În sfârșit, tot despre studiul de impact, aș vrea să spun că acesta ilustrează în ce măsură serviciile comisiilor au încercat să țină cont de cererile acestui board, inclusiv privitor la anexe. O să găsiți elementele pe care le-am modificat în urma primirii avizului acestui uh, Impact Assessment Board. Și nu pierdeți din vedere nici documentul de lucru. Comisia ține cont de el, însă Comisia întotdeauna se întreabă dacă are suficiente date criptice, de, de, de, suficiente date uh, fiabile pe care să se poată baza pentru a lua o inițiativă legislativă. Vreau să vă dați seama care sunt limitele unui studiu de impact. Este conceput pentru a ajuta Comisia în luarea deciziilor, dar nu este, prin definiție, un document perfect și exhaustiv, pentru că nu întotdeauna avem la dispoziție toate datele de care avem nevoie. Uh, um, Mulțumesc, uh, doamna Weiler și domnul Lockegaard. Văd că Parcă mai vreți să interveniți. Vă mulțumim pentru răspunsurile cuprinzătoare, dar cred că mai avem un pic, un pic de timp dacă colegii doresc să mai intervină. Doamna Weiler, cred că a intervenit. Cred că ați vrut cuvântul și apoi domnul Lochegard. Și apoi domnul Schwab, am înțeles că vrea să intervină și dânsul în rolul său ca de înlocuitor al raportorului poate să o facă. Doamna Weiler acum. Mulțumesc. Da, într-adevăr ați explicat bine prin acordurile de achiziții guvernamentale, de ce ele nu sunt uh, uh, utile aici, dar nu mi-ați răspuns de ce anume în relațiile cu partenerii comerciali, cu partenerii comerciali cel mai important, Statele Unite ale Americii, avem nevoie de această uh, lege dacă oricum negociem un acord de liber schimb pentru că toate aceste chestiuni uh, de faptul, faptul că americanii nu își deschid uh, atât de bine peste tot uh, piețele, în toate sectoarele, dacă e vorba de um, produse cu înaltă calificare sau apărare, am putea să reglementăm toate aceste chestiuni când discutăm de acordul de liber schimb. Și încă ceva interesant, declarația dumneavoastră politică mi s-a părut interesantă. Ați spus că sectorul public din Europa economisește prea mult și de aceea trebuie să dăm șansa industriei și operatorilor economici să uh, găsească niște oportunități la export pe care nu au până acum. Discutăm și la nivel național aceste probleme, dar soluția noastră ar fi următoarea. Sectorul public ar trebui să fie ajutat să ajungă în situația de a putea să investească așa cum trebuie în infrastructură. Cred că asta e Asta ar fi soluția. Deci foarte interesantă discuția dumneavoastră. Este exact dezbaterea pe care o putem în Germania. Sectorul public trebuie să investească urgent în toate sectoarele, dar nu are finanțele suficiente și asta trebuie să schimbăm noi. Domnul Lochegard. Da, mulțumesc pentru răspunsuri. Mm, vreau să clarific lucrurile cât mai mult uh, posibil. A spus multe lucruri și respect mm, argumentele dumneavoastră. Dar, pe de altă parte, din câte am reușit să înțeleg, concluzia dumneavoastră este că nu avem, dacă vă înțeleg bine, nu avem date datele care să susțină aceste concluzii. E nevoie de informații suplimentare, de date suplimentare pentru a avea baza științifică de dovezi. Deci ceea ce spuneți e o chestiune mai degrabă de, de um, idei sau nu asta ați spus, că înseamnă că nu v-am înțeles bine. Și eu am dat un exemplu. V-ați referit la articolul 6 și am spus că sunt două procese care se suprapun. Nu cred că ați răspuns la această observație a mea. Nu e adevărat că dacă se folosesc și articolul 6 și 8 sau 10 sau 11, avem riscul de a avea două procese care se suprapun. Uh, thank you both those. Um, just one further point from me. Vă mulțumesc amândurora și eu vreau să fac o observație, pentru că vreau să aduc și o completare. Și domnului Iesen vreau să îi adresez această întrebare, că este un negociator cu experiență. Deci, dumneavoastră ne spuneți nouă că deschidem negocierile comerciale și vom face acest lucru înainte de acordul acestui, asupra acestui dosar, pentru că nu cred că în următoarele 4-5 luni uh, deja vom adopta pachetul și sper că până atunci vom începe negocierile. Deci poziția noastră ar fi, să spunem, unul dintre principiile noastre în Europa este că avem această regulă din oficiu a deschiderii și asta este poziția noastră puternică în negocierile comerciale. Dar sigur că acum am decis în statele membre că vrem să introducem niște norme pentru uh, a uh, încerca să limităm acest lucru dacă nu obținem ceea ce vrem. Asta va fi poziția noastră de negociere. Mulțumesc! Haideți să revin. De ce avem nevoie de acest dosar în relație cu Statele Unite? Sau, mă rog, cu alți parteneri? Încercăm acum să uh, Uh, schimbăm mentalitatea, pentru că în practică, atunci când ne așezăm și negociem un acord de liber schimb, e vorba de grupuri de experți care negociază cu omologilor, în cazul acesta experți în achiziții publice. Și țările acestea, în momentul de față, nu au uh, Uh, industrii care să uh, vină și să le spună, țările respective nu au plângeri din partea industriei că nu pot să vină și să-și desfășoare afacerile în Europa. Deci, uh, partenerii noștri stau la masă surâzători și discută aceste chestiuni, dar nu sunt foarte presați și, într-adevăr, vrem să schimbăm situația în ceea ce privește accesul întreprinderilor noastre la piața achizițiilor publice din din, uh, din Statele Unite. Deci, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar în negocierile comerciale ce se întâmplă? Cer ceva și trebuie să spui ce oferi în schimb. În momentul de față, ei, ei ne spun, bun, dar ceea ce oferiți voi, uh, noi avem deja, deci nu văd de ce ar trebui să plătesc eu ceva ce deja îmi dați. Deci am simplificat lucrurile, dar cam aceasta este mentalitatea uh, în care se poartă negocierile, ceea ce înseamnă, în mod tipic, așa cum a spus și colegul meu, că um, ei caută angajamente altundeva și spun, bun, vreți un mai mare acces, foarte bine, dar dacă vreți asta, atunci să faceți concesii în alte sectoare. Nu sunt uh, dispuși să plătească uh, pentru că uh, în ceea ce privește achizițiile publice, pentru că companiile din, uh, de pe piața lor nu îi presează spunând că vor uh, acces la piața noastră din moment ce ea e deschisă deja. Deci, în momentul de față, piața de achiziții publice și de concesiuni din Europa nu este un um, domeniu care, pe care să putem negocia. Nu e un uh, un um, punct forte al nostru în negociere. Deci să nu ne gândim că uh, eventual putem să le spunem că accesul acesta din momentul de față nu este garantat pentru totdeauna. Și cred că e interesant să vedem uh, diferența de reacție înainte să Uh, punem această propunere pe masă pentru că și-au dat seama că există opinii foarte diverse pe acest subiect și și-au dat seama că s-ar putea ca unele piețe să se închidă um, și să facem o închidere și deschidere selectivă a piețelor, uh, așa cum uh, o fac ei. Și uh, am avut senzația că s-a schimbat un pic uh, mentalitatea. Și apoi datele. Eu n-am spus că nu avem date ci recunoaștem că datele privind achizițiile publice sunt imperfecte în momentul de față. Și în Uniunea Europeană, și între noi și Statele Unite există dispute, um, divergențe referitoare la date. Deci, facem tot ce putem. Și dacă încercăm să găsim date pentru relațiile cu alte țări, deja devine și mai dificil. Gândiți-vă să încercăm să obținem date solide de la chinezi cu privire la achiziții publice. Foarte, foarte greu. Deci, uh, atunci când am realizat uh, evaluarea de impact, a fost, am fost într-o situație foarte, foarte dificilă. A trebuit să operăm pe baza unor uh, prezumții și pe baza datelor care erau disponibile, dar admitem că nu este un produs perfect pentru că, bun, nu putem să inventăm datele dacă nu există. Deci am încercat să folosim datele pe care le avem și să facem cea mai bună treabă posibilă și, așa cum a spus și colegul meu, e doar un instrument pentru a ajuta decidenții politici să ia o decizie. Și dacă comisia ar trebui întotdeauna să aștepte până când are datele perfecte, uh, uh, cred că ne-am mișcat mult mai greu. Dar am făcut tot ce am putut cu datele, mă rog, cu penuria de date care este uh, realitatea zilei de astăzi. Deci nu, uh, nu putem face mai mult de atât. Încercăm încă o dată să schimbăm mentalitatea omologilor noștri, spunându-le că da, avem o piață deschisă și noi vrem să o păstrăm deschisă, dar asta înseamnă că și voi trebuie să faceți ceva, astfel încât relația să fie mai uh, echilibrată și să nu trebuiască să plătim cu concesiuni în agricultură sau mai știu eu în ce domeniu sunt interesați ei. N-ar trebui să plătim pentru că avem o piață um, deschisă. Deci partenerii noștri ar trebui să uh, fie dispuși să facă și ei niște concesii. Uh, în ceea ce privește procedurile paralele, articolul 6 și 8 până la 10. Cred că aici, de fapt, ar putea să apară o situație în care apare o notificare din partea unei putere adjudicatoare și comisia trebuie să se, să, să se pronunțe. Și poate să existe un proces, articolul 8, 10 sau 6, în condițiile în care Comisia consideră că există suficient de elemente care indică o situație gravă, o situație care să-i permită să lanseze procedura de la articolele 8-10. Depinde însă de factorul timp. Dacă în timpul menționat articolul 6 poate să existe această posibilitate de notificare individuală, Comisia își va lua, își va angaja răspunderea. Însă la articolul 10 e vorba de ceva mult mai vast, înseamnă consultarea țărilor terțe un proces mult mai vast, mai extins și dincolo de cazurile de speță, să nu uităm de ce se ocupă articolul 6, um, care este mai specific decât articolele 8-10, care sunt mult mai vaste. Deci, comisia fiecare se exprimă la articolul 6 sau 80 în acest temei, orice ar fi, coerența acestor procese nu trebuie să fie sacrificate. În mod firesc, suntem foarte vigilenți când vine vorba de anumite sugestii care pot să ni se facă în timpul acestui proces, în sensul că ni se pot sugera îmbunătățiri la acest dispozitiv. Însă așa, în general, și modul în care cele două proceduri pot să se îmbine, câte vreme se aplică articolul uh, și temeiul cel bun, nu există incoerență aici. Da, aș adăuga și oriceva în ceea ce, trebuie, în ceea ce privește garanțiile suplimentare pentru întreruperea uneia sau ambelor proceduri, mă uit la articolul 9.4, avem un efect suspensiv. Odată ce țara terță a semnalat că dorește să negocieze, în acea fază, entitățile în achiziții publice nu pot să facă, să invoce articolul 6. Cred că este exemplul pe care ni l-ați dat în sensul că discutăm cu țara terță și dintr-o dată, din senin, așa cum ați spus, să zicem, în Danemarca, autoritatea respectivă se hotărăște să nu mai permită acceptul, uh, accesul. Nu așa se întâmplă lucrurile. În faza de negociere avem cumva un fel de embargo, adică nu se poate invoca acel articol. Președintele, cred că trebuie să continuăm. Uh, discuția a fost foarte interesantă, însă mi-e teamă că trebuie să continuăm. Uh, mulțumesc tuturor celor care au contribuit. Cred că am avut un bun schimb de vederi, așa că îi dau cuvântul uh, domnului Schwab pentru a face un rezumat și să vedem și datele. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, comentarii. Cu tot respectul pe care îl port Comisiei Europene, ni s-a spus că sunt trei școli de gândire, cred că se merge prea departe. Singurul merit al Comisiei ar fi că, într-adevăr, au reușit să ajungă la un fel de compromis între cele două școli de gândire și nu cred că putem să spunem altceva. Discuția a fost un pic dezechilibrată aici la comisie, aș zice eu. Din păcate, anumiți colegi și prieteni din țările de sud, din sud nu sunt aici și am avut niște discuții la Berlin anul trecut, recent, cu colegi din partidul nostru. Am invitat și niște reprezentanți ai IMM-urilor și le-am supus acest subiect al comerțului internațional și ne-au spus că da, e nevoie de mai multă reciprocitate. Poate că, având în vedere că am discutat că prezența ai pieței sticlăriei, poate este ceva specific, dar cred că trebuie să fim atenți la percepțiile care există. Așadar, pot să vă dau și un alt exemplu. Am fost în Franța, am vizitat uh, o companie foarte activă în domeniul luxului, produselor de lux și ei ne-au spus că se prejudiciază practic toate piețele de export. Deci este clar că s-ar putea că, având în vedere aceste școli de gândire, să se creadă că ele vin dintr-o țară sau alta, nu cred că așa stau lucrurile. În sfârșit, este clar că există și companii care au mai multe domenii de acțiune și care, mai multe departamente și unele departamente pot să încline spre o școală de gândire sau alta. Deci depinde foarte mult de piețele pe care te desfășori. Și problema este că vorbim numai despre achiziții publice. Însă comerțul este mai mult decât atât. Este ceva mai vast ca și subiect. Și m-aș întoarce acum la ce a spus doamna Weiler. E adevărat că până la urmă această aplicație GPA uh, și acordurile cu Statele Unite și cu Japonia, dar să nu fim prea opti- optimiști. Bun, în aceste condiții să nu uităm nici țări cum ar fi Canada. Sunt țări care, până la urmă, au semnat acest acord GPA și care cu siguranță ar putea să fie cuprinse aici. Așa cum a spus și Comisia, avem totuși și o parte pozitivă în sensul că nu toate statele membre au uh, legislații adoptate și, într-adevăr, dacă așa asta situația, poate că ar fi bine să ne bucurim că, într-adevăr, în situația actuală, tendința este de a avea piețe deschise în Europa. Nu știu ce soluții ar fi, Multe dintre criticile exprimate aici prin propunerea cred că sunt justificate. Domnul raportor cred că are multe încă de făcut. Dar aici și la Comisia INTA, discuțiile vor arăta că adevărul este întotdeauna undeva pe la mijloc și cred că vom găsi o soluție echilibrată până la urmă aici la Parlament. Mulțumesc foarte mult pentru acest rezumat și mă urcă până la urmă ați spus că comisia nu este chiar așa de pe din afară. O să vedem. Data limită. Nu. Domnul Engel trimite avizul uh, pentru traducere la sfârșitul lui mai, apoi uh, se va vota în comisie. Vom fi depuse amendamente în iunie. Nu schimbări, spune domnul Schwab. Da, amendamentele vor fi, de fapt, uh, evaluate pe 25-26 și votul din plenară în octombrie, tocmai. 17 octombrie. Da, deci de fapt vedeți că mai aveți timp până, până în iulie pentru a depune amendamentele, vot la comisie în iulie și, într-adevăr, așa cum a spus domnul Șfab, urmează urmă, următoarele etape în septembrie și octombrie, între timp negocieri cu Consiliul și sper că și negocierile cu Statele Unite și cu Japonia vor fi într-adevăr demarate, ceea ce sper. Bun, vă mulțumesc foarte mult! Acum trec la propriul meu raport și am făcut expre pentru a tărăgăna puțin lucrurile și mă scuz față de reprezentanții comisiei care venise pentru acest subiect. Domnul Anitic sper că a venit și domnul Schmidt ne-am întâlnit deja. Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați un pic pe această propunere. Deci prezint acum propunerea mea. Domnul Van de Camp este aici. Domnul Mandels nu e aici. Domnul Schmidt îl pe domnul Mandels. Doamna Rule este aici. Este? Sunteți. Sunteți. Foarte bine. Bun. Haideți să continuăm. Vă rog să-mi acordați puțină atenție, dacă se poate. Această propunere care ne vine de la Comisie se referă la armonizarea regulilor în ceea ce privește controlul tehnic pentru autovehicule și remorci în toată Europa. E vorba de un obiectiv cât se poate de serios și de important pentru a consolida standardele și normele noastre de mediu și de siguranță. Și, bineînțeles, controlul tehnic joacă un rol important aici. Așa cum știți mulți dintre dumneavoastră, există discrepanțe mari încă între modul în care este practicat controlul acesta în diferite state membre, atât cât în ce privește timpul care se scurge între două controle, um, regimul pentru autoficolele mai uh, vechi și, de asemenea, chiar și calitatea și grija care este dată factorului calitate la aceste inspecții și controle tehnice. Din punctul nostru de vedere, a Comisia IMCO este clar că răspunderea totuși pe fond devine, adică uh, pe fond trebuie să se exprime Comisia TRAN, iar în ceea ce privește piața unică, nu cred că ar fi mari probleme legate de faptul că avem diferite controle tehnice la aceste vehicole. Am făcut niște propuneri care, de fapt, se potrivesc și cu cele examinate uh, de domnul Mandel în directiva privind reînregistrarea autovehicolor, cred că aici aceste două acte legislative merg mână în mână, dar bineînțeles că avem o problemă legată în principal de recunoașterea reciprocă a siguranței acestor vehicole și a testelor, mai bine zis, de siguranță. Ați văzut că am făcut o propunere, niște propuneri pe care sper că Comisia le va uh, lua în considerare, pentru că am încercat să aduc acest element al pieței unice în propunere, în ceea ce privește țările vizate de aceste două directive. Situația sau ideea este următoarea, și anume că atunci când transferi un vehicul contează foarte mult timpul, timpul care se scurge între două controle, să zicem că ai făcut un control tehnic și următorul urma, urma să fie peste 2 ani, dar ai transferat vehicolul peste un an și atunci există această posibilitate de a vedea în ce măsură poți să accepti în țara de primire, controlul tehnic efectuat în țara de origine, etc. Bun nu știu, s-a făcut aici, s-a dus un argument cum că unii, unii ar încerca să umble după controlul tehnic cel mai ieftin dintr-o țară. Nu știu dacă este ceva realist. Important este să ne concentrăm pe calitate, pe coerență și standarde înalte pentru aceste controle tehnice, indiferent unde se petrec ele. Am încercat deci să adaug așa, de punct de vedere al INCO, ceva în plus la această propunere. În primul rând, vreau să spun ceva foarte important. Legătura dintre acest act legislativ și, în general, aprobarea. Ă, act legislativ legat de aprobare. Există foarte multe, și omologarea, există foarte multe anexe tehnice care se referă la vehiculele noi, dar bineînțeles că atunci când verifici un control, îl verifici, un uh, vehicul, îl verifici în, uh, în starea în care îl primești și s-ar putea ca anumite părți, componente să nu fi fost verificate sau să fi fost puse pe acest articol între timp. Deci este vorba de coerență. Comisia, cu propunerea sa, dă senzația că se face un control ca și cum acest vehicul ar fi fost omologat și ca și nou. Dar cred că este clar că atunci când faci un control, te aștepți ca acest vehicul să fie avut niște piese și componente schimbate între timp. Și cred că este o contribuție importantă a noastră la această prevedere. Ceea ce privește protecția consumatorilor, dacă te uiți le pe acel scoreboard legat de piața internă, sectorul de pe piață care are cea mai proastă imagine în ochii consumatorilor al treilea an consecutiv, este sectorul mașinilor second-hand. Este uh, sectorul în care consumatorii sunt cei mai nemulțumiți. Pentru că e vorba de modul în care sunt prezentate și modul în care sunt evaluate aceste uh, autovehicule. Nu despre asta este vorba aici. Uh, ci deci este vorba de control, control tehnic și evitarea fraudelor, mai ales când vine vorba de kilometraj. În anumite țări aceste date sunt publice, există o bază de date unde poți să verifici dacă într-adevăr kilometrajul de pe mașina ta este cel uh, de care ți s-a spus când ai cumpărat mașina. Uh, Există posibilități să cer unui mecanic la garaj să-ți uh, modifice kilometrajul în mod, fraudul, uh, în mod fraudulos. Avem, deci, nevoie de o prevedere care să ne ajute să nu cauționăm astfel de practici. În sfârșit, o altă, uh, un alt aspect se referă la informațiile tehnice, lucruri pe care le cunoaștem aici, le discutăm la IMCO. Uh, este vorba, deci, controlul, de controlul emisiilor, de exemplu, de exemplu, sau al suspensiilor, al anvelopelor și așa mai departe. În uh, directiva omologare Euro 6, vă amintiți că am introdus atunci o propunere destul de vastă legată de accesibilitatea datelor, inclusiv în cazul reparațiilor. Cred că și la centrele de testare, de încercări, trebuie să existe astfel de date disponibile. În anumite țări, aceste lucruri se petrec uh, în, țări foarte, în centre foarte mari, nu numai în mici garaje iar în țara mea avem o experiență lungă cu aceste centre de testare, de încercări independente, care sunt uh, conștiente că pot să vină oricând controle inopinante și au mare experiență. Și m-am dus odată cu mașina mea de epocă, care nu are foarte mulți kilometri, la un astfel de garaj și uh, m-am trezit că venise și un inspector de la omologare acolo să verifice, nu cred că știa că o să vin eu atunci și este clar că um, la Comisia Transport uh, s-au introdus niște prevederi legate de aceste mașini de epocă și omogarea lor. În sfârșit, nu asta este subiectul. Important este că trebuie să permitem uh, celor care fac aceste reparații să aibă acces la date, să fie competitivi și pentru că e vorba de o propunere foarte vastă, e nevoie de flexibilitate atunci când e vorba de echipamente foarte complexe, cum ar fi cele care sunt instalate pe tractoare și alte mașini agricole în condițiile în care poate rezultatele acestor încercări și reparații nu sunt tot timpul uh, cunoscute. În ce privește mașinile de epocă, situația este foarte uh, diferită. Propriul meu autoturism uh, are 25 de ani și nu sunt obligat să-i fac control tehnic. Este vorba de kilometrajul în medie în Regatul Unit el este de numai 500 de kilometri pe an, însă nu toate prevederile sunt la fel în toate statele membre privitoare la uh, autoturismele de epocă. Chiar și definiția lor este diferită. Uh, nu cred că state, nu cred că ar trebui să avem o definiție unică Uh, aici, să lăsăm statele membre să definească ele automobilele de epocă așa cum vor. Am introdus și alte elemente în această propunere. În sfârșit, dragi colegi, iată propunerea mea și ceea ce privește ce vom transmite Comisiei TRAN. Am discutat deja cu raportorul de acolo și cred că el este deschis față de ce propunem noi. Consideră că este un raport bun, dar bineînțeles că raportorii din umbră sunt invitați să îmi trimit amendamente, să ne întâlnim împreună, mi-aș dori, în săptămânile următoare, să discutăm, bineînțeles, ce se întâmplă și la TRAN. Așadar, aștept cu multă nerăbdare comentariile dumneavoastră și invit și comisia să ne spună ce crede și să vedem cum progresăm. Vă mulțumesc. Mr. Van de Kamp is first in line. Domnul Van de Camp începe. Ik wil u op de eerste plaats bedanken voor deze... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru acest aviz foarte clar pe care l-ați scris dintr-o perspectivă IMCO foarte sănătoasă. E vorba despre un subiect care, cel puțin în țările de jos uh, e foarte sensibil. Și, într-adevăr, cred că va consolida, va îmbunătăți imaginea Uniunii Europene în ochii cetățenilor din uh, țările de jos. Jumătate din populația din țara mea oricum nu știe ce se întâmplă în instituțiile europene, dar uh, dacă le vorbești despre omologare de tip, despre inspecții tehnice, toată lumea își va ascuți urechile pentru că toată lumea are mașină. Uh, vă focalizați asupra definițiilor și eu întotdeauna, atunci când am studiat legislația, am înțeles că definiția trebuie să fie inclusă în regulament, dar ați făcut trimitere la niște anexe și mă întreb, ar fi bine ca definiția inspecției tehnice periodice să nu fie inclusă în corpul principal al textului. Și uh, ați menționat în introducerea dumneavoastră acest subiect și anume că datele producătorilor vor fi puse la dispoziția celor care desfășoară inspecțiile tehnice. Și mă întreb uh, oare Uh, sunt suficient acoperite aceste lucruri la amendamentul nou? Ați vorbit despre autoritățile care realizează inspecțiile, care au centre de testare, dar nu ați menționat și uh, dealerii independenți. N-ar fi bine oare să-i uh, includem și pe ei? Și în al treilea și în ultimul rând, piața internă în sectorul transporturilor ar trebui să spunem punctul următor. Ați vorbit despre recunoașterea reciprocă a certificatelor de inspecție tehnică, dar există anumite țări care oare, nu știu, s-ar putea să nu fie mulțumite de rezultatele inspecțiilor dintr-o altă țară v-ați referit la mașinile obișnuite. N-ar trebui să le includem și pe cele comerciale, oare? Și apoi, în ceea ce privește autovehiculele cu două roți, cred că ar trebui să discutăm acest lucru cu raportorul de la Comisia pentru Transporturi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schmidt! Mulțumesc, domnule președinte! Mi se pare că eu sunt uh, locțiitorul uh, permanent aici. Mai uh, devreme sau mai târziu o să-mi pun și eu numele pe acest document. Dar lăsând asta la o parte, domnul Manders um, este cel pe care îl reprezint, împărtășește opiniile dumneavoastră și consideră că propunerile dumneavoastră sunt potrivite și le va susține și se potrivesc foarte bine pe linia raportului dânsului, de asemenea, ceea ce e important. Domnul Mendes este în favoarea recunoașterii reciproce. De aceea, cred că veți avea o susținere foarte largă pentru amendamentele dumneavoastră. Însă eu aș spune, trecând acum la opinia mea proprie, Parlamentul mă cunoaște uh, bine, uh, uh, cei din uh, nord, uh, din țara mea, uh, au arătat cartonașul galben, spunând că e vorba de un test de subsidiaritate. Parlamentul din țara mea deține recordul pentru că de 9 ori deja a um, ridicat această problemă, ceea ce arată și susținerea pe care o are guvernul. Dar asta e o chestiune de politică internă. Însă eu mă întreb dacă Oare nu cumva e o chestiune aici care se leagă de activitatea transfrontalieră? Bine, mă surprinde puțin uh, situația, pentru că sigur că avem uh, modele și sisteme de inspecție tehnică um, diferite, unele mai moderne decât altele, dar uh, ce înseamnă mobilitatea? Înseamnă că trecem peste frontiere dintr-o țară în alta și deci, uh, principiul recunoașterii trebuie să se aplice pentru toată lumea și trebuie să ne bazăm pe autoritățile din cealaltă țară. Și, deci, mă întreb dacă nu putem face acest lucruri uh, ca un fel de reflex. Și poate că ar trebui să reflectăm și să ne gândim că E nevoie de o mobilitate mult mai puternică în Europa și că dacă ne bazăm pe autorități uh, și pe regulile pe care le creăm într-un spirit uh, comun, poate că ne-am descurcat foarte bine. Acestea au fost observațiile mele și eu cred că acest demers este un pas înainte pentru creșterea mobilității în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, într-adevăr, raportorul uh, și statele membre ar prefera ca acest instrument să fie o directivă și nu un regulament, dar cred că domnul Manders uh, nu ar vrea asta. Um, I'm going to give the floor. I'm sorry we're running, because I, I apologize to a number of colleagues who have arrived. Îmi cer scuze colegilor care au venit uh, și că suntem în întârziere. Îmi pare foarte rău că doamna Leogrip nu a fost mai devreme aici, a pierdut o dezbatere foarte animată. Uh, dar aș dori să dau cuvântul pe scurt comisiei în această propunere și apoi uh, uh, restului colegilor. Domnul Onide. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc dumneavoastră personal pentru acest uh, proiect de aviz și membrilor comisiei dumneavoastră. Știu că ați investit mult timp în uh, acest uh, aviz, ați analizat evaluarea impactului și ați purtat multe dezbateri. Este un subiect care, într-adevăr, se referă în primul rând la siguranța rutieră, dar există și legături puternice cu piața internă. Și din punctul acesta de vedere, ne bucură foarte mult propunerile pe care le faceți în proiectul de aviz, uh, ați adăugat într-adevăr câteva aspecte importante legate direct de piața internă. Să vă dau câteva exemple. Cred că accesul la date, accesul la informații, consolidarea poziției uh, garajelor, uh, atelierelor de servicii independente este fundamentală și formatul electronic al certificatului. Și pe aceste subiecte cred că veți fi observat că și raportorul din Nitre, domnul Carinț, vă susține, care merge în aceeași uh, direcție pe multe dintre aceste elemente. În al doilea rând, salutăm consolidarea aspectului de recunoaștere reciprocă, amendamentele 10 și 13 pe care le salutăm cu mare căldură și amendamentul 8, care aduce mai multă claritate referitoare la um, coerența dintre acest instrument și directiva privind omologarea de tip. Uh, fraudele, de asemenea, amendamentele referitoare la frauda la odometre, la kilometraj, de asemenea le salutăm și apoi vehiculele de epocă, ne place foarte mult modul în care ați simplificat și ați clarificat definiția. Credem că era, e important acest lucru. În prima discuție pe care am avut-o pe imaginea propunere am discutat acest lucru și mai există un element unde avem niște îndoieli, și anume eliminarea tuturor criteriilor pe care le pusesem în această definiție și mă refer aici la amendamentele de la 4 până la 7. Da, suntem de acord cu dumneavoastră că vrem simplificare și poate că la criteriile comune am putea să păstrăm doar câteva cuvinte pentru a ne asigura că în cele din urmă integritatea um, părților, părții principale a mașinii este menținută. Cred că este o limită aici, se pune problema vârstei vehiculului, dar în cele din urmă, mașina respectivă trebuie totuși să fie mai mult sau mai puțin uh, identică cu mașina inițială, pentru că dacă nu, uh, ne putem confrunta cu vehicule care să fie complet diferite față de cele inițiale. Apoi, um, autovehiculele uh, cu două roți, aceste, acestea au fost discutate și la Comisia TRAN și vă rugăm să ne înțelegeți, domnul Fendecamp știe că, până la urmă, deocamdată suntem de acord că nu suntem de acord, dar avem intenția de a include și uh, vehiculele, uh, autovehiculele cu două roți în domeniul de aplicare și dacă există preocupări referitor uh, la tipul de teste pe care le prevedem, și cred că am furnizat multe, multe clarificări uh, în discuție, am spus că sunt de natură vizuală, costurile să fie foarte limitate, dar dacă există anumite chestiuni care sunt, nu sunt necesare din punct de vedere obiectiv, pentru că mașina și comportamentul uh, șoferului E bine, în cazul um, autovehiculelor cu două roți este atât de uh, diferit, atunci trebuie să, trebuie să recunoaștem, chiar dacă introducem această categorie în domeniul de aplicare, rămâne o categorie oarecum diferită și cred că în momentul de față, pe baza evidențelor și a faptului că aceste autovehicule cu două roți sunt foarte similare Uh, mașinilor în momentul de față, dat fiind conținutul tehnologic, e clar că e nevoie să fie supuse și ele unei inspecții tehnice periodice. Și ceea ce privește comentariile domnului Schmidt, cele mai, comentariul său personal, aș dori să vă spun încă o dată că vorbim de o propunere care se referă la norme minime. Recunoaștem că trebuie să lăsăm o marjă de manevră de flexibilitate uh, cu privire la modul în care se vor aplica lucrurile în statele membre, dar în cele din urmă avem nevoie, așa cum a spus și domnul președinte, de niște norme, astfel încât vânzările de mașini second-hand transfrontaliere au ajuns la un asemenea nivel încât e clar că trebuie să ne revizim normele comune. Uh, și cred că am găsit uh, mai mult sau mai puțin echilibrul bun. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că putem să luăm notă de aceste puncte și um, din păcate avem doar până în 25 martie, aveți doar până în 25 martie timp la dispoziție să trimiteți amendamentele. O să mă gândesc un pic la uh, um, autovehiculele de epocă și să văd ce pot să spun despre ele, dar în rest cred că amendamentele mele rămân cam acestea pe care vi le-am prezentat. Pe 24 aprilie votăm și pe 25. Și vă mulțumesc pentru această dezbatere, mulțumesc Comisiei pentru că a fost alături de noi. Trecem acum la punctul următor, cu scuzele de rigoare. Mi se pare că, din păcate, suntem cu o jumătate de oră în urmă și sper că asta nu va cauza neplăceri eh, nimănui. Dacă trebuie să plecați, vă rog, eh, anunțați-mă și încerc să accelerez lucrurile. Următorul aviz pe care îl discutăm se referă la îmbunătățirea accesului la justiție, asistența judiciară acordată în litigiile transfrontaliere, civile și comerciale. Vom discuta despre amendamentele la avizul domnului Hans-Peter Mayer, domnul Roșfor e aici, domnul Perez nu e aici. Nu e nimeni din partea grupului socialiștilor în momentul de față. Domnul Fox, văd că nu e aici, nu știu dacă avem uh, instrucțiuni din partea dânsului, dar haideți să-i dau cuvântul raportorului, domnului Hans-Peter Mayer. Și oare avem reprezentanța comisiei? Da, avem o reprezentantă a comisiei, urăm bun venit. Dau cuvântul raportorului să-și prezinte amendamentele și apoi domnului Roșfor și oricui mai dorește să ni se alăture. Domnule Mayer. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist ein erfreulicher. Domnule președinte, dragi colegi, trebuie să vă spun că mă aflu într-o situație îmbucurătoare aici față de raportul de azi dimineață, pentru că sunt raportor unic și pentru că aproape toate amendamentele, indiferent de cine le-a depus, se potrivesc foarte bine în uh, avizul meu. Am primit 21 de amendamente, dintre care 8 din partea colegii din Spania, 5 de la domnul Roșfor și 1 de la doamna Rapti. Spun acest lucru pentru că am o întrebare la acestea. Majoritatea acestor amendamente completează foarte bine și îmbunătățesc uh, bine avizul și deci le susțin. Acest lucru se referă mai ales la amendamentele care cer campanii de informare mai puternice, care să fie, prin care să fie diseminate informații ușor de înțeles și măsuri de formare pentru um, grupurile profesionale. Și eu cred că n-ar trebui să vizăm anumite grupe de populație, pentru că um, există uh, niște plafoane pentru ajutorul judiciar care ar trebui să fie aceleași pentru toți cetățenii, indiferent dacă aceștia aparțin uh, unei, unui grup din populație uh, anume. Deci nu putem să facem aici distinție între anumite părți ale populației, uh, aceleași legi să fie valabile pentru toți cetățenii. În ceea ce privește acordarea de ajutor judicial în procedurile penale, eu cred că aici nu suntem competenți. Procedurile penale uh, țin de dispozițiile și de legislația națională, chiar dacă au caracter transfrontalier și de aceea cred că ar trebui să ne, nu ne ocupăm de acest domeniu. Singurul lucru pe care putem face în acest domeniu este ca în anumite domenii, privind drepturile de autor, de exemplu, cerem statelor membre să uh, introducă în codul penal anumite fapte, dar aici se termină competențele noastre, sau cel puțin deocamdată. În cele din urmă, vreau să o întreb pe doamna Rapti uh, ce vrea să zică cu amendamentul dânsei. Pentru că e o problemă pe care o au mai mulți colegi. E vorba de sosirea reclamantului la persoana care, uh, bun, juristul care îi acordă ajutorul judiciar. Deci o treaptă intermediară. Și, bun, probabil că uh, o persoană poate fi în situația în care să trebuiască să călătorească pentru a obține ajutor uh, judiciar uh, dar costurile uh, călătoriei în vederea audierii în instanța competentă uh, pot fi uh, se, se poate depune o cerere pentru rambursarea acestora. Însă, în toate statele membre, uh, regula este că, în primul rând, se judecă procesul și în Germania, de exemplu, și în alte țări am înțeles că în cele din urmă, atunci când se acordă ajutor judiciar, sunt incluse și costurile călătoriei, dar uh, până la urmă decizia este a judecătorului. Deci, nu știu um, Adică, cred că ar trebui să le cerem statelor membre să facă îmbunătățiri și să înceapă o campanie de informare foarte puternică, pentru că mulți dintre noi suntem uh, activi în uh, domeniul juridic și, într-adevăr, e rușinos uh, cât de puține informații există um, referitoare la posibilitățile de a primi ajutor judiciar. Mulțumesc! Mr. Rochefort, was Mrs. Domnul Rochefort sau doamna... Doamna Vălean, o înlocuiți pe doamna Rapti? Merci, Monsieur le Président. Euh, je vais, je vais dire... Mulțumesc, domnule președinte. Precum domnul Maier, am să spun că avem aici un uh, foarte bun raport și un foarte bun raportor, deci trebuie să-l felicit. Este un raportor excelent și Având în vedere faptul că am început în urmă cu câteva momente această discuție, doresc să rămân și eu în această atmosferă de consens. Am și eu anumite semne de întrebare în ce privește includerea dreptului penal aici, pentru că nu ține de competența comisiei. Domnul Mare a spus că mm, avea o, o evaluare pozitivă față de amendamentele primite de la diferiții colegi, eu cred că și propriile sale amendamente uh, completează bine textul și îl îmbunătățesc, de aceea le susțin. Cred că domnul Maier are dreptate să precizeze mai bine această chestiune delicată a creării unui grup de avocați care să poată să reacționeze, să răspundă la cereri, pentru că cum poți să desemnezi acei avocați care vorbesc limba necesară și cunosc uh, ordinea juridică uh, necesară. Deci, evaluarea acestei directive a arătat că există mai multe dificultăți uh, în practică pentru a-i desemna pe acești uh, magistrați. Eu cred că ar fi bine să avem o singură autoritate în fiecare stat membru unde să fie primite cerile de um, asistență judiciară și această autoritate să fie unică, uh, cum spuneam, pentru întreg teritoriul unui stat membru și să primească atât cererile uh, pe plan național, cât și pentru ajutorul judiciar european. Și cred că trebuie să îmbunătățim mai ales articolul 18 din directivă. În cadrul întâlnirii noastre de pe, 8, de pe 20 februarie am uh, anunțat că doream să propun amendamente. Vreau să evidențiez două dintre ele. Mai întâi, în ce privește accesul la formulare, eu cred că aici trebuie să modificăm mai degrabă uh, um, tipul, modelul acestor formulare, mai degrabă decât uh, vizibilitatea acestora. Dacă ne dorim ca acest formular să fie mai lizibil și mai accesibil, domnul raportor spune că ar fi bine să se folosească formatul Word. Nu știu dacă noi trebuie să indicăm un uh, soft anume pentru un formular. Cu atât mai mult cu cât știți că acest soft uh, este proprietatea unei companii americane care are comportamente uh, monopolistice, de ce eu uh, am ceva îndoieli în această privință. Poate că ar fi mai simplu să nu numim pur și simplu acest soft care aparține, așa cum știm, companiei care l-a dezvoltat. Vreau să mai vorbesc despre criteriile economice, nu din exces de zel, ci deoarece dacă ținem cont de uh, costul vieții în diferitele state membre, e foarte mm, evaluare greu de făcut pentru că foarte diferit se fac evaluările între statul membru de origine și statul unde se solicită ajutorul judiciar. Nu știu dacă vom uh, soluționa această problemă în raportul care ne uh, ocupă acum. Deci eu cred că ar fi greu uh, să se respecte acest criteriu, dar nu vreau să-l eliminăm cu totul. În încheiere, eu am vrut să spun câte ceva despre amendamentul doamnei Rapte, așa cum a spus și domnul Maier. Inițial nu am știut cum trebuie să îl interpretăm. Cred că există două posibilități de a-l interpreta. Ori că doamna Rapte cere ca costul unei prime deplasări să fie rambursat înainte de a ști că se acordă o ajutor judiciar sau nu. Dar nu știm cine ar trebui să acopere aceste costuri. Pentru că va fi un fel de rambursare retroactivă pentru acea persoană care va fi înștiințată că beneficiază de ajutor judiciar? și ce se întâmplă atunci când nu se acordă acest ajutor judiciar. Deci, cum spuneam, nu e foarte ușor să înțelegem proiectul de amendament al doamnei Rapti. Deci aveam și eu mai multe nelămuriri în această privință. Nu sunt încă foarte convins și eram foarte curios să știu care era și părerea comisiei în această privință. Am încheiat, domnule uh, președinte. Cred că Datorită cooperării între noi o să ajungem la un rezultat pozitiv și să nu uităm că de fapt nu redactăm decât un aviz pentru a ne aduce contribuția la munca comisiei eh, competente pe fond și anume comisia jurii. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Da, atunci am să dau cuvântul comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succintă aici, spune doamna Sasta Moen de la comisie. Vreau să mulțumesc uh, comisiei dumneavoastră. Acest uh, instrument privește dreptul civil și nu uh, vizează deloc um, domeniul penal. Vom citi cu atenție avizul dumneavoastră. Am înțeles că se acordă multă importanță formării, atât în aviz cât și în amendamente. De asemenea, în ce privește serviciile de uh, justiție online, probabil că vom crea un site uh, suplimentar pe portarul de e-justice. Vom ține cont de uh, sugestiile raportorului în ce privește uh, actualizarea datelor de pe portal. Nu mai intru în alte detalii, vă mulțumesc pentru părerile dumneavoastră și am ținut cont și de uh, cerințele dumneavoastră în ce privește un raport de follow-up. Mulțumesc, domnule Maier, doriți să mai adăugați ceva? Da, foarte scurt, domnule președinte. Uh... Eu cred că nu vom mai avea foarte mult probleme. De exemplu, în Germania, uh, conținuturile se găsesc deja pe internet și uh, în diverse limbi. Deci, juriștii, de exemplu, se Uh, descurcă foarte ușor în, uh, în mai multe limbi. Apoi, uh, formularul, mi s-a să nu numesc o anumită firmă. În orice caz, ce important este, este să fie un format care să poată fi descărcat și completat, pentru că se întâmplă să existe formular de asistență judiciară, dar foarte, ades, foarte rar poți să-l completezi din prima, pentru că de multe ori trebuie făcute completări suplimentare cu justificări, trebuie actualizate informațiile. Uh, și uh, deci trebuie re, uh, trebuie descărcat din nou formularul, deci el trebuie să poată fi descărcat și stocat, altfel nu este util. Și am o rugăminte la comisie atunci când verifică formularele, pentru că am înțeles că în toate chestiunile procesuale de până acum, fie că e vorba de uh, procedura de plângere pentru micile uh, creanțe, uh, Ehm, important este ca formularul să fie uniformizat, indiferent de limbă. Pentru că uneori ai un formular într-o limbă și un alt formular în limba celelalte, celelalte țări și uh, e foarte ușor de completat dacă uh, rubricile se găsesc în același loc pe pagină. Deci asta ar fi o, o rugăminte. Și uh, în rest, cred că este o, un subiect important pentru cetățenii noștri și mă bucur uh, să văd un consens atât de larg în comisia noastră. Mulțumesc. Okay, well, thank you very much indeed. Well, we've got your... Mulțumesc. Așteptăm amendamentele dumneavoastră, pe unele dintre ele le-am primit uh, deja. Teoretic vom vota pe 11 aprilie și apoi vom trimis acest uh, aviz către Comisia Jur, unde se va vota în luna mai. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, și anume prima discuție cu privire la propunerea Comisiei despre echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutive ai societăților cotate la bursă. Este o primă discuție. Mă bucur că doamna Parvanova, raportarea noastră, este în sală, pe cum și doamna Le Grip, care este raportat din umbră de la PPE. Doamna Head nu este aici, de la socialiști. Doamna Weiler este? Veți vorbi în numele doamnei Head? Da? Și doamna Bilan este de asemenea. Deci... Uh, A, ah, nu, păi dacă dumneavoastră nu poate să se exprime numele grupului ECR, am să o fac eu. Deci îi dau contul doamnei Parvanova ca să uh, deschidă discuția și ne prezinte propunerea. Avem pe cineva de la comisie pe această temă? Da, va trebui să vă prezentați pentru că nu apăreți pe lista mea. Mulțumesc! Îmi cer scuze că numele meu nu v-a fost comunicat. Vin de la DJ Justice și reprezint comisia um, pentru acest subiect în această după-amiază. I didn't quite catch your name, sorry. Van Derice. Very good. It's Van der Vlies. Van der Vlies. Van der Vlies este numele meu. Rosalind, I heard. All right. Okay. Thank you very much. Now, Mrs. Pavanova. Cuvântul doamnei Pavanova. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, raport este o inițiativă curajoasă lansată de comisara Reding. Stârnește deja discuții în statele membre și printre principalele părți interesate și intervine după o serie întreagă de inițiative pentru a îmbunătăți situația ce privește prezența femeilor în uh, consiliile de administrație și executive din companii. Toate statele membre au avut o perioadă de timp uh, pentru a face ceva, însă autoreglementarea nu este o soluție. În acest sens, uh, sprijin inițiativele acestea și le, așa cum am făcut-o întotdeauna, mai multe companii, într-adevăr, vor să facă ceva în acest sens, văzând aici o posibilitate de competitivitate sporită și de câștiguri sporite, însă este clar că măsurile de tip voluntar nu au avut uh, sorți de izbândă și nu au rezolvat problema diferențelor de gen. În ceea ce privește cotele, Eurobarometrul din martie spune că trei pătrimi populația europeană dorește un fel de cote pentru a asigura un fel de echilibru de genuri în aceste entități, iar mai mult de 40% uh, chiar aprobă o serie de amenzi care ar putea fi aplicate. Uh, este clar că cetățenii își dau seama că numai prin măsuri uh, voluntare, prin autoreglementare și fără legislație, situația nu se va schimba, nu se va îmbunătăți. Ca și raportor am încercat să vin cu un text echilibrat care să țină cont de elemente importante pentru comisia noastră, să nu uităm piața unică, certitudinea juridică pentru companii și preferințele consumatorilor reflectate în strategia companiilor. Femeile reprezintă practic 70% din uh, opțiunile sau mai bine zis din uh, Uh, comportamentul uh, de consumator, deci ele au un rol important în uh, ce privește fasonarea opiniei consumatorilor. Avem nevoie și de măsuri pentru companii care lucrează în mai multe state membre. Există discrepanțe astăzi în legislația europeană de resort, care poate să aibă efecte negative asupra pieței unice și în ce privește aspectul transfrontalier, este nevoie de un cadru legislativ uh, bun care să permită reguli economice clare și o piață echilibrată. În ceea ce privește partea economică, o serie de studii de la McKinsey și de la alte cabinete de consultanță și de la Deutsche Bank au arătat că există un, o corelație pozitivă, însă diversitatea de gen la nivel înalt în companii și performanța economică și financiară a acestor companii. Iată de ce sporirea prezenței feminine în aceste companii cotate la bursă, la vârf adică, ă, promovează nu numai uh, lupta împotriva discriminării, ci și sporește performanța financiară a companiilor, atât de importantă în vremuri de restriște economică. Uh, și în timp de și cum ne confruntăm și cu o criză demografică, a ne folosi potențialul la jumătate din populația europeană și a promova această parte în uh, Postul de conduce din companii pune sub semnul întrebării restructurarea și chiar viitorul acestor companii. Trebuie să ne asigurăm că există candidați de ambele genuri și din, acestea, din acest lot de persoane care își depun candidatura să fie selecționați atât femei și, cât și bărbați. Companiile trebuie să se angajeze să facă niște rapoarte în ceea ce privește discriminarea sau nediscriminarea să participe la rețelele care promovează femeile în uh, business și multe alte inițiative pentru a sprijini talentele feminine. Mă aștept la o discuție rodnică să putem să vedem și ce bune practici uh, au existat deja, pentru că este clar că pe lângă acestea avem nevoie și de măsuri efective pentru a ne ocupa de această problemă așa cum trebuie. Domnul Harber mai multe persoane s-au închis la cuvânt. Doamna Le Grip. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu, aș dori să salut propunerea de directivă a Comisiei din luna noiembrie anului trecut, propunere care consider eu dacă este să văd cum evoluează discuția, destul de înflăcărată în statele membre, dar și la noi la Parlament. Deci dacă este să iau pulsul, este clar că această dezbatere va duce la progrese substanțiale nu știm exact cum vor evolua lucrările noastre, inclusiv la Parlament, însă, indiferent de ce se va întâmpla, este clar că această chestiune acum este abordată, este la ordinea zilei, este pe agenda, interesează pe oamenii politici. Mulțumită unui text plin de, eh, de, de ambiție din partea Comisiei, în privința acestui subiect atât de important în ceea ce privește creșterea numărului și implicării femeilor în general în luarea de decizii în toate domeniile. O chestiune arzătoare, de actualitate, care vizează toate domeniile. Și în acest context ne trebuie metode pentru a îmbunătăți participarea femeilor în ce privește luarea deciziilor în sfera decizională. Deci este cât se poate de firesc să ne dorim ca femeile să fie mult mai bine reprezentate în consiliile de supraveghere, consiliile de administrație din marile companii. Despre asta este vorba aici. Deci, practic, cumva să corectăm, să propunem asta statelor membre, să corectăm, să corecteze acele discrepanțe și dezechilibre existe. Este vorba de o inegalitate cât se poate de strigătoare la cer, care n-ar trebui să existe, însă ea și are niște cauze și poate fi explicată, însă nu ar trebui să existe. Dacă este să vedem uh, o serie întreagă de studii joate de niște cabinete cât se poate de respectabile. Este vorba și de un dezechilibru care aduce prejudicii mari întreprinderilor noastre Așadar, nu trebuie să mai avem situația pe care o cunoaștem în prezent. Cum spunea doamna Parvanova, doamna raportor, am încercat să nu depășim sfera de competență a comisiei noastre, IMCO. Așadar, am încercat să optimizăm, să vedem cum se poate optimiza gestionarea resurselor umane în companii, cum se poate rezolva problema acestor dezechilibre, acestor obstacole pe care, bineînțeles, le dorim cât mai mici posibil într-o piață unică și, și companiile cred au tot interesul de a funcționa într-un cadru cât mai armonizat, în deplină convergență, inclusiv când vine vorba de guvernanță. Iată, deci, cumva ce este mai interesant pentru noi. Dacă îmi permiteți așa o mică survolare a specificului național, eu vin din Franța, țară care în 2011 a adoptat un text legislativ inițiat de doi parlamentari, deci nu era vorba de o inițiativă a guvernului, ci una parlamentară. Doi deputați din familia mea politică, domnul Cope și încă uh, o, o colegă din partidul meu, inițiativă care a permis, bineînțeles, să se declanșeze această dezbatere și care a dus până la urmă la promovarea acestor cote, despre asta este vorba. E vorba de, până la urmă, de cote de 40% pentru femei în Consiliul de Administrație a firmelor uh, cotate în bursă, obiectiv pentru 2020. Este clar că legislația aceasta din Franța este foarte recentă, 2011, și vedem că chiar și așa, deși a fost votată recent, a crescut foarte rapid, cu 15%, reprezentarea femeilor în consiliile de administrație. S-au fixat și niște paliere, să zicem, uh, niște etape intermediare 2014 cu obiectiv final în 2020. Deci aceste obiective, paliere intermediare, au fost atinse și chiar depășite. Deci pot să spun că firmele din Franța sunt cumva în avangardă. Iar în 2012 avem niște date statistice care ne arată că pentru uh, operatorii economici francez aveam 23% prezență feminină, iar pentru uh, întreprinderile cotate în, burs, în indexul CAC 40 aveam 22% reprezentare feminină, un obiectiv ambițios care a fost atins cu multă, multă bunăvoință, cu multă ambiție, uh, un fel de standard ridicat de guvernul precedent, uh, mulțumită acestui text legislativ, uh, care are cât se poate uh, de multă pertinență. Mă refer la acest dispozitiv de cote. Bun, asta nu înseamnă că va exista o suprapunere perfectă care ar putea să se efectueze între experiența franceză și ceea ce se preconizează aici pe plan european. Uh, vedem, pe de altă parte, există dezechilibre, disparități între diversele țări europene uh, datorită istoriei, culturii, practicilor, practicilor antreprenoriale din fiecare stat membru. În aceste condiții trebuie să fim prudenți, sunt dovadă de discernământ, să ajungem la un echilibru între, pe de o parte, constrângerile care pot să existe și, pe de altă parte, ambiția, nivelul ambițiilor. Și în acest sens, această propunere de directivă și bineînțeles că aici uh, o salut pe doamna Reding pentru că a dovadă de foarte multă încăpățânare în sensul bun. E bine, această propunere este un instrument care permite, pe de o parte, progresul, pe de altă parte, o ceva flexibilitate pentru statele membre care pot, prin această directivă, să decidă care sunt metodele de punere în aplicare, ținând cont de specificul național, regional, antreprenorial și așa mai departe. Deci acest echilibru merită să fie menționat, adaptându-ne, bineînțeles, la fiecare realitate din fiecare țară, fără însă a renunța la ambiția noastră, la voința noastră de a face ceva. Apoi, faptul de a fixa sau fixarea de obiective cifrate este foarte importantă. Aceste cote, aceste obiective cifrate sunt foarte importante pentru că ele sunt un instrument eficient și cât se poate de um, pozitiv, care merită să fie uh, introdus în Uniunea uh, Europeană. Uh, Comisia ne va da mai multe detalii privitoare la propunerea sa în această etapă. Vor exista de bună seamă și amendamente privitoare la distinția între directorii executivi și cei neexecutivi, trebuie încă o dată să avem dorința de a avea un echilibru, pe de o parte acel voluntarism politic care să lupte în permanență pentru egalitatea între bărbați și femei și pe de altă parte să nu sacrificăm nici interesele economice ale operatorilor economici, să nu creadă cumva că ne amestecăm în uh, bucătăria lor internă, în gestiunea și în managementul propriilor lor firme și cred că aceasta ar trebui să fie linia de echilibru pe care ar trebui să ne dorim. Deci, iată, un text care cu siguranță va fi îmbunătățit cu amendamente și care ne va ajuta să obținem aceste obiective fără a intra prea mult în afacerile interne ale firmelor, companiilor și care ar putea să descurajeze pe o serie dintre aceștia să nu își dorească până la urmă să pună în aplicare măsurile acestea. Obiectivul cu siguranță trebuie să fie atins, o mai bună um, implicare, participare a femeilor în toate domeniile vieții, dar bineînțeles în primul rând în Uh, domeniul deciziilor, este vorba de justiție, este vorba de eficacitate, este vorba de competitivitate. Vă mulțumesc. Good. Well, thank you for that. Uh, very helpful contribution. Și noi vă mulțumim pentru această contribuție foarte utilă. A fost interesant să auzim ce se întâmplă în Franța și în Regatul Unit. Ar putea să fiu și eu tentat să ilustrez situația. Dar îi dau cuvântul domnului, doamnei Weiler acum. Doamne Weiler, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, e foarte interesant să te uiți la situația din toate statele membre și din Norvegia, de exemplu, și ce s-a întâmplat acolo în ultimii ani și unde nu s-a întâmplat nimic. Sunt de acord cu uh, colegele care au vorbit înaintea mea și salut uh, propunerile doamnei comisar dar cred că n-ar trebui să ezităm uh, prea mult și să știm de la bun început că pe unii vom speria. Asta este, pentru că um, bunul simț nu câștigă întotdeauna și că unde, uneori e important să venim cu obligații. Și exemple ca Norvegia, Franța, uh, țările scandinave ne arată că fără niște obligații, fără cote, lucrurile nu merg mai departe, uh, pentru că autoreglementarea nu funcționează. În țara mea, de exemplu, am văzut și e bine să existe inițiative pentru a pune lucrurile în mișcare. Eu sunt foarte angajat în acest domeniu, dar, de fapt, o reprezint pe Ana Hedge, care este raportorul din umbră oficial și care are câteva observații, câteva completări uh, pe care vrea să le transmită doamnei uh, raportor și pe care vi le citesc și mie mi s-au părut foarte interesante. Ana spune, unele state membre, inclusiv uh, statul ei, nu au un sistem în care posturile vacante pentru posturile de conducere sunt uh, anunțate public. Deci e nevoie de un sistem care să permită transparență și deschidere în aceste proceduri. Dacă nu, nu va exista o șansă ca uh, candidații posibili să primească informațiile. E foarte important de asemenea să existe proceduri formale prin care cererile să fie înregistrate, permițând femeilor care sunt respinse uh, să conteste decizia. Un alt punct pe care vreau să-l uh, sublinieze este domeniul de aplicare al directivei. Ea crede că Adesea este foarte important că directiva schimbă situația actuală și de aceea ar trebui să fie posibil ca și marile companii nelistate, necotate la bursă, să intre în domeniul de aplicare al directivei. Oficial știu că doamna Reding s-a referit doar la societățile cotate la bursă, dar Ana aici sugerează să fie incluse și marile companii, uh, care, chiar dacă nu sunt contate la, cotate la bursă. Și ultimul punct pe care îl menționează se referă la sancțiuni. Dumneavoastră ați menționat uh, penalități bănești, întotdeauna o posibilitate, dar am putea crea și alte tipuri de sancțiuni. Acest lucru este necesar pentru rezultate bune în ceea ce privește condițiile de aplicare a directivei. Asta uh, vreau să vă transmit din partea raportoarei noastre din umbră și eu personal aș dori să închei spunând că m-aș bucura foarte mult dacă femeile din Parlamentul European ar putea să transmită un semnal înainte de alegerile europene și cred că putem, avem timp, pentru că acest lucru cred că ar fi de interes și pentru alegătoarele noastre dacă ar vedea că ne implicăm pentru, uh, în interesul uh, lor. Deci toate femeile angajate și, sigur, și bărbații inteligenți pot să se implice în acest proiect. Mulțumesc! Well, thank you very much, um, for that. Mulțumesc pentru această încurajare! Deci o contribuție din partea mea, în rolul meu de raportor din umbră, din partea grupului meu. În primul rând, nu e nevoie să mă convingă nimeni că e nevoie să fie încurajate femeile să intre în conducerea marilor companii, tuturor companiilor. Cred că nu exploatăm suficient uh, potențialul uh, pe care îl uh, prezintă femeile foarte bine calificate și se pare că în multe companii există așa un fel de plafon de sticlă pe care femeile nu pot să-l treacă și practicile de angajare trebuie să se schimbe pentru a încuraja mai multe femei să se ridice pe scara ierarhică în poziții de uh, conducere. Toate aceste lucruri sunt importante. Sunt de acord cu doamna Hedge că, într-adevăr, e nevoie de un domeniu de aplicare mai vast. Deci trebuie încurajate, schimb, încurajată schimbarea practicilor în mai multe companii, dar trebuie să spun și nu veți fi surprinse că eu nu sunt deloc convins că niște cerințe statutare impuse prin directive care, din punct de vedere practic, nu pot fi adresate decât companiilor cotate la bursă, nu știu dacă vor transmite semnalele cele bune și nu știu dacă vor fi eficace. Cred că va fi dificil să aplicăm uh, astfel de dispoziții. Sancțiunile statelor membre vor fi mai degrabă sancțiuni administrative. Se spune aici, ar putea include următoarele măsuri. Eu cred că metoda statutară nu este cea uh, corectă. Dar cred că Uniunea Europeană poate să dea un exemplu și doamna Reding uh, în mod salutar a făcut-o și doamna Parvanova a avut un impact semnificativ în uh, demersurile acesta. Și publicarea de informații, furnizarea de informații despre acest subiect și mai multe studii de caz și evidențiind uh, uh, modelele de, pentru tinerile femei, fie că e vorba de uh, tinere antreprenoare sau de femei uh, în conducerea companiilor, uh, pot, aceste lucruri pot să ducă la schimbarea uh, mentalităților. Și dacă ne focalizăm la o, asupra unei categorii de companii, nu știu dacă putem să punem lucrurile în mișcare. Asta ar fi perspectiva mea. Uh, deci eu aș scoate aceste cerințe statutare și aș uh, aborda lucrurile de pe un alt plan. Și mai multe persoane au spus deja că situația variază foarte mult de la țară la țară. E încurajator faptul că în Franța lucrurile merg bine, în Regatul Unit, în ceea ce privește noile numiri, în societățile cotate la bursă, Ultimele cifre arată că 36% din uh, numirile în uh, um, uh, conducerea marilor companii din, care intră în uh, indicele FC, uh, deci 36% dintre locuri au mers către femei și 30% în companiile mai mici. Mm, cred că companiile publice au mai mare grijă să respecte egalitatea de gen în momentul de față uh, și nu știu dacă e nevoie de legislație obligatorie în acest domeniu. Așa ar fi poziția grupului nostru și poate că ar trebui să ne uităm și la chestiunile mai, uh, mai vaste și să vedem cum putem să îmbunătățim uh, poziția comisiei noastre. Mai dorește cineva să se implice în această dezbatere? Dacă nu am să o, îndo- o, să o invit pe doamna Van der Plis să ne spună ceva. Bine ați venit în comisia noastră. Very much uh, for this warm welcome. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă. Suntem foarte bucuroși de faptul că și comisia dumneavoastră este interesată de această propunere foarte importantă. Vrem să adresăm mulțumire doamne raportor Parvanova pentru entuziasmul de care dă dovadă în momentul în care prezintă și explică acest uh, dosar. Este deja un context foarte pozitiv pentru noi. Aș dori să vă dau câteva elemente de background și să răspund la o parte dintre chestiunile evocate de către uh, deputați. Și dumneavoastră ați spus că nu vă plac cotele, dar vă place rezultatul. Nu este un subiect nou, era o afirmație a doamnei comisar Reding. Însă, egalitatea între sexe este un subiect sensibil și au existat mai multe inițiative de autoreglementare, dar care, din păcate, au eșuat. Am avut recomandări la nivel european care nu au dat roade. Și chiar dacă doamna Reding nu este deloc uh, uh un mare fan al acestui tip de uh, intervenție de sus, nu avem de ales și atunci am propus o directivă element legislativ care lasă multă flexibilitate de transpunere și de adaptare statelor membre. Există unele state membre care deja au acțiuni țintite în acest domeniu, însă să nu uităm faptul că, în ciuda exemplelor de lăudat, mai rămân 15 state membre în Uniunea Europeană unde nu s-a făcut nimic în acest domeniu și unde nu ne așteptăm să se întâmple ceva în curând. Iată de ce credem că trebuie să facem ceva la nivel european ca să garantăm un rezultat minim în fiecare dintre statele membre. Dar această directivă este unică în felul ei, pentru că recunoaște eforturile depuse de statele membre uh, până acum și există anume există uh, exemple pozitive, ca de exemplu în Regatul Unit, unde comportamentul uh, voluntar a dat uh, rezultate notabile. Deci, cum spuneam, propunerea Comisiei recunoaște eforturile legislative sau nu legislative pe care anumite state membre le-au realizat, însă dacă nu se face nimic la nivel european, atunci acele state membre care deja au făcut niște progrese vor fi cumva lăsate de unele singure. Și de aceea ne vrem să încurajăm și statele membre care încă nu au întreprins nimic în acest domeniu să o facă prin intermediul acestei directive. Suntem foarte vigilenți ca nu care cumva să ne amestecăm în treburile interne ale companiilor, în uh, tip, uh, um, uh, statutul lor, în felul în care statele membre uh, își definesc legislația. Noi stabilim niște ținte cantitative. Oamenii spun, a, da, o cotă, o cotă nu este o idee bună. Ai o cotă pentru pești, dar nu pentru femei. Foarte des aud acest argument. Dar chiar dacă vă uitați atent, o să vedeți că nu există cuvântul cotă în textul comisiei. Nu, este pur și simplu un obiectiv. Acest procent de 40%, dar cel mai important este faptul că noi încercăm în directivă să definim modalitatea în care companiile trebuie să atingă acest obiectiv avem nevoie de proceduri transparente și deschise. Directiva cere companiilor să aibă uh, uh proceduri de selecționare a uh, membrilor uh, consiliilor de administrație și a consiliilor de supraveghere cât se poate de transparente. Dacă o femeie nu merită să ocupe o funcție cu responsabilități, nu, nu o va ocupa, numai că de multe ori femeile ne spun că niciodată nu am știut pe ce criterii sunt um, aleși membrii cu uh, funcții, cu responsabilități. Și de aceea spunem că e nevoie de proceduri transparente. Celălalt argument este veți forța companiile să numească femei care nu sunt suficient de competente. Nu este adevărat. Uh, principalul criteriu pentru numirea membrilor bordurilor, a Consiliului de administrație, este competența, calificarea. Ideea este ca uh, la uh, competențe egale să se facă uh, să se acorde o preferință sexului subreprezentat. Și s-ar putea să existe companii unde Consiliul de Administrație este compus în majoritate din femei. Atunci va fi favorizat candidatul bărbat pentru că el aparține sexului ă, subreprezentat. Deci, subliniem importanța transparenței și, dacă am dat voie pe scurt, vreau să vorbesc despre un alt aspect important. Încă nu am întâlnit pe nimeni care să-mi spună că nu ne dorim să existe egalitate între sexe în companii. Toată lumea este convinsă că e o necesitate, nu numai din perspectiva egalității de gen, dar și din motive economice. Și apoi unii ne spun că nu trebuie să faceți acest lucru la nivel european și nu trebuie să vă amestecați uh, pe plan legislativ. Din nefericire, business as usual nu mai poate uh, fi o opțiune uh, fiabilă. Am încercat autoreglementare, am încercat metoda recomandărilor, am încercat să încurajăm companiile și statele membre să ia măsuri. Unele au făcut-o, dar multe nu. De deci aceea este foarte important acum să intervenim, să o facem la nivel european, să spargem acest plafon de cristal. A venit momentul să impulsionăm noi această schimbare de mentalitate. Și atunci când acest plafon de cristal se va fi prăbușit, când va deveni o normalitate, faptul că există egalitate între sexe în consiliile de administrație, nu va mai fi nevoie de intervenția noastră. De aceea, de fapt, am propus o măsură temporară pentru a obține un respect al principiilor fundamentale ale Uniunii Europene. Nu este un glonte de cristal. Toate măsurile pentru a garanta egalitatea de gen sunt importante. Și de aceea am elaborat și această comunicare unde uh, se menționează și alte măsuri care pot să fie luate pentru a uh, um, permite uh, o bună reprezentare o reprezentare egală a celor două sexe, pentru că e nevoie să se acționeze și în momentul uh, formării. Egalitatea între sexe în ce privește luarea deciziilor și felul în care sunt reprezentate uh, cele două sexe în Consiliul de Administrație care iau deciziile uh, este acum un subiect care va fi reglementat la nivel european. Thank you very much for coming to the committee. Um, vă mulțumim și noi, sunteți uh, foarte convingătoare și vă mulțumim pentru că ați venit în comisia noastră. Doamna Parvanova, doriți să faceți o încheiere și să ne mm, prezentați calendarul raportului dumneavoastră? Mulțumesc. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au fost uh, prezenți și mi se pare că suntem doar uh, femei, uh, în afară de dumneavoastră, dar sper că asta nu înseamnă că numai noi avem o atitudine pozitivă și cuvintele dumneavoastră finale după um, cea, prezentarea com, pre, reprezentantei comisiei îmi arată că nu doar uh, abilitățile de convingere ale ei, ci probabil și importanța conținutului va convins eu nu sunt convinsă că v-ați schimbat uh, complet atitudinea, dar sunt de acord că dacă există evoluții pozitive în țara dumneavoastră, e un exemplu bun, dar lucrurile sunt foarte diferite în țara mea și în uh, celelalte 15 state membre care n-au făcut nimic în acest uh, sens. Deci, Dumneavoastră ne spuneți că vă descurcați foarte bine și că noi ar trebui să recuperăm decalajul. Sper că veți putea să ne susțineți ca să um, ne îmbunătățim și noi uh, abordarea. Am propus mai multe amendamente și nu știu exact care este calendarul. Dar cred că dumneavoastră aveți uh, calendarul. Președintele, da. Uh, ne trans- veți transmite avizul dumneavoastră la traducere astăzi. Apoi îl vom examina pe 11 aprilie, la următoarea noastră reuniune, o joie dimineața, sper că veți fi prezente, deci pot să anunț acest lucru și pentru cine mai dorește să uh, fie prezent. Deci pe 11 aprilie va fi următoarea noastră reuniune, uh, deci o reuniune de joi dimineața și atât, și apoi pe 29 mai vom uh, analiza amendamentele, vom vota pe 30 mai, vom aștepta uh, ceea ce să, să vedem ce se adoptă în Comisia FEM. Vă mulțumesc uh, foarte mult! A fost o după-amiază foarte interesantă. Mulțumesc și doamnei Van de Plis de la Comisie. Vă rog să transmiteți uh, cele mai bune urări doamnei Reding. Suntem mari fane doamnei Reding în comisia noastră. Deci cred că am avut o după-amiază foarte interesantă. Mulțumesc tuturor colegilor care au participat la discuții și uh, am discutat uh, subiecte cheie. După 11 aprilie, următoarea noastră reuniune de două zile va fi pe 24 și 25 aprilie. Deci nu ne întâlnim înainte de vacanța de Paști. Profit de ocazie să urez tuturor uh, o vacanță bună, odihnitoare Uh, avem nevoie de odihnă pentru că muncim cu toții din greu, uh, cu toate trialogurile și toate dosarele și de asemenea vreau să mulțumesc și interpreților noștri pentru contribuția lor indispensabilă la munca noastră, spune președintele. Deci vă doresc tuturor vacanță plăcută și mă bucur să vă revăd pe 11 aprilie. Mulțumesc!